guten morgen ich begrüße sie sehr herzlich zur sitzung des haushaltskontrollausschusses. wir nehmen uns. bună dimineața începem reuniunea din această dimineață au reușit să vină cinci membri șase membri felicitări ați venit în ciuda uh, grevei. Dați-mi voie să urez bun venit uh, doamnei ombudsman european Emily O'Reilly și vom discuta despre ancheta în desfășurare privind ușile turnante, revolving doors și uh, alte uh, subiecte, dosare pe care le discutăm. Apreciem uh, faptul că vă implicați și că ne ajutați din când în când în munca O'Reilly, aveți cuvântul. Um, mulțumesc, doamnă președinte, pentru aceste cuvinte prime de amabilitate și mulțumesc membrilor pentru ocazia de a discuta încă o dată cu dumneavoastră ce facem în acest domeniu care se numește generic ușile turnante. După cum știți, Există un posibil conflict de interese în ceea ce privește instituțiile europene, care po- conflict care poate apărea când uh, oficialitățile publice părăsesc postul respectiv și ajung în zona privată, după care viceversa. Și de asemenea când angajați din afară intră în domeniul autoritățile publice. Și de asemenea atunci când multe persoane care anticipează modificarea situației lor de lucru se pregătesc pentru a își găsi un loc de muncă în afara instituțiilor europene. Cum am spus uh, la începutul acestui an, accentul pus de public uh, pe acest subiect, în care se produc mari schimbări la nivelul Uniunii Europene, este unul foarte ridicat. Nu e doar o chestiune de etică și de obligația um, autorităților de a se comporta cu integritate, este vorba despre încrederea în rândul populației, care dacă nu este um, abordat așa cum trebuie, ar putea să ducă la posibile procese. De exemplu, dacă se află că posibilele secrete uh, au ieșit împreună cu cei care le dețin pe aceste uși turnate, turnante, s-ar putea să existe acțiuni în justiție. De asemenea, dăunător la nivelul încrederii și la nivelul uh, banilor publici, reprezintă abuzul utilizării informațiilor de către foști funcționari care au cunoștințe în domeniul activității uh, în instituțiile europene, cunoștințe care sunt foarte apreciate de companiile private. Prin urmare, nu e o chestiune pe care o să o lăsăm deoparte și având în vedere că Uniunea Europeană acționează la nivel global, mai ales în capacitatea sa de reglementare, uh, este logic ca instituțiile europene să facă tot ce le stă în puterne pentru a evita aceste posibile probleme. Există Uh, activități care nu vor fi niciodată tolerate în instituțiile europene în ceea ce privește informațiile și acestea vor duce la investigații și sancțiuni. Dacă privim lucrurile din această perspectivă, s-ar putea să facem eforturi mai mari pentru a implementa normele actuale care, în momentul de față, urmăresc monitorizarea și controlul acestui fenomen. Întâi de toate, aș vrea să laud Comisia pentru modul în care a facilitat cercetările noastre până acum și aștept faptul că la nivelul comisiei, ca instituție, se recunoaște importanța acestui subiect. Având în vedere amploarea activității sale, uh, rolul de lider pe care îl joacă Comisia în Uniunea Europeană, este foarte important să devină un model global în acest domeniu. După cum știți, personalul pe care îl conduc a analizat dosarele a 10 persoane care au fost menționate în plângerile inițiale și la 27 dosare din perioada 2010-2012 și am cerut comisiei um, să le selecteze pe acestea și 15 dosare din aceeași perioadă aleșe de comisie. După inspectarea dosarelor, am pus o serie de întrebări comisiei referitoare la câteva preocupări. Am uh, primit răspunsuri din partea comisiei anul acesta, le-am analizat și ne-am formulat uh, recomandările la finele lui septembrie. Recomandările ombudsmanului au fost transmise membrilor comisiei dumneavoastră după două zile și luna trecută am primit invitația dumneavoastră de a fi prezent aici, pentru care mulțumesc secretariatului și întregii comisii. În recomandările noastre am spus că regulamentul privind personalul UE reprezintă un temei juridic pentru gestionarea conflictelor de interese la nivelul instituțiilor europene și am felicitat Parlamentul pentru rolul său în reforma regulamentului. După cum știți, funcționarii, chiar după ce nu mai lucrează pentru instituții, sunt obligați să se comporte cu integritate și uh, asta în ceea ce privește acceptarea anumitor numiri sau posturi. Cei care acceptă un post la 2 ani după părăsirea instituției trebuie să informeze instituția respectivă și dacă activitatea are legătură cu activitatea respectivului funcționar în ultimii 3 ani, instituția are dreptul să interzică persoana respect, persoanei respective să accepte acel post, dacă este vorba de un conflict de interese și de asemenea poate impune condiții. Instituțiile europene, în principiu, trebuie să nu permită uh, angajaților săi de, de la nivelurile superioare să facă activități de lobby Problema este atunci când vrem să implementăm aceste dispoziții. Pe baza cercetărilor efectuate am identificat o serie de probleme la nivelul implementării acestor prevederi în comisie. În recomandările mele există câteva aspecte prin care cerem comisiei să acționeze. De exemplu, să existe decizii întemeiate referitoare la um, găsirea unui loc de muncă în exterior, în domeniul privat. Să garanteze faptul că evaluarea este efectuată de personal uh, care nu are legături profesionale directe cu persoana în cauză, să acționeze împotriva personalului care și-a ignorat obligațiile și a acceptat un loc de muncă în ciuda deciziei negative a comisiei. Și aici este vorba de acțiuni disciplinare la nivelul drepturilor de pensii și uh, eliminarea acestora din uh, registrul de transparență care ar avea un impact negativ asupra carierelor în domeniul lobbyurilor. Cerem de asemenea transparență în cazuri în care sunt implicați directori, directorii generali și membri ai cabinetelor. Uh, e vorba de funcționari uh, Uh, superiori care uh, au un rol important de jucat. Acesta nu este doar părerea mea, ci se prevede ca atare regulamentul privind personalul. Deciziile pentru aprobarea cererilor de a lucra în altă parte trebuie să fie publicate online cu numele persoanei respective, sarcina pe care au avut la nivelul instituțiilor europene, sarcinile în nou loc de muncă și orice posibile conflicte de interese. Sistemul acesta deja funcționează în administrația cel puțin unui stat membru. Sper că această ocazie va fi folosită de comisie pentru a controla publicarea acestor detalii în mod proactiv și versiunea acestor detalii publicate în altă parte de părți terțe, cum se întâmplă în momentul de față. Am cerut comisiei să mă informeze cu privire la cazurile excepționale în ceea ce privește nepublicarea informațiilor respective și vom lua atunci o hotărâre cu privire la noul loc de muncă al persoanei respective. Însă, interesele publice primează în general în acest domeniu. Recomandarea mea mai conține două elemente importante. După cum știți, ca în orice democrație modernă, societatea civilă are un rol foarte important de jucat. În aceste recomandări cerem Comisiei să uh, potențeze uh, resursele de care dispune societatea civilă, grupuri de afaceri, grupuri pro-transparență, ONG-uri implicate în monitorizarea acestor chestiuni, fiindcă implicarea lor este extrem de importantă un al doilea element esențial este uh, o mențiune cu privire la competențele ombudsmenului de a uh, cere funcționarilor să depună mărturie uh, în fața ombudsmenului dacă acest lucru se consideră necesar, păstrându-se sigur confidențialitatea. În încheiere, sunt Uh, în continuare uimită de calitatea și integritatea funcționarilor uh, Uniunii Europene. Am menționat cazul de afaceri pentru controlul uh, situațiilor în care există conflicte de interese, dar mai există o altă situație de menționat și anume integritatea și eforturile marii majorități a celor care lucrează la nivelul instituțiilor europene nu trebuie să fie subminate de comportamentul nepotrivit al celor câțiva care poate înșală încrederea publicului încredere care trebuie să fie investită în uh, administrația europeană. Comisia trebuie să răspundă recomandărilor mele până la finele acestui an. Uh, președintele Comisiei Juncker și primul vicepreședinte au făcut declarații uh, ferme în ceea ce privește transparența, registrul pentru transparență și întâlnirea cu grupurile de interese, observații pe care le salut. De aceea sunt sigură că vom continua să cooperăm în acest domeniu și întotdeauna suntem deschiși să ne întâlnim cu toate nivelurile Comisiei pentru a aborda aceste chestiuni împreună. Vă mulțumim, prin urmare, pentru sprijinul pe care ne-l acordați. O'Reilly, ähm, Vă mulțumim, uh, doamnă O'Reilly. Iată o foarte bună introducere în subiect. Vă mulțumim pentru faptul că aplicați ceea ce ne-am și dorit noi Comisia de Control Bugetar în trecut a fost cea care a dorit modificările în ceea ce privește conflictele de interes pentru, uh, pentru funcționari și am fost cei care au impus aceste prevederi și nu a fost foarte ușor nici în Parlament. Chestiunea implementării este una foarte importantă. Din păcate, la nivelul implementării și a pașilor necesari, nu am putut avea nicio influență pentru că după am fost uh, într-o etapă ulterioară excluși din discuția regulamentului personalului. Am putut elimina o situație foarte supărătoare, de exemplu la uh, comisie, și anume un avocat care lucrează pentru industria tutunului este în continuare, uh, sau era în continuare Uh, președintele uh, Comisiei de Etică. Am reușit să eliminăm această situație foarte deranjantă și oricum sper că Comisia va profita de ocazie pentru a îmbunătăți lucrurile. Domnul De Jong. Mulțumesc. Și mulțumesc și doamnei ombudsman pentru aceste recomandări foarte bune pe care le salut, la fel ca și președinta. Este un domeniu important, un domeniu în care, dacă analizăm opinia publică, vedem că există multă suspiciune față de activitățile uh, celor din Bruxelles și cu cât mai bine uh, îndepărtăm problem, situații problematice, cu atât mai bine câștigăm încrederea. Cu noua comisie, cred că și sper că putem spera ca aceasta va prelua aceste recomandări, iar Parlamentul va sprijini aceste acțiuni. În același timp, însă, este vorba în mod uh, principal de funcționari și aș dori să îi informez pe deputați că tocmai în această săptămână am trimis o scrisoare semnată de mai mulți deputați către președintele Juncker, un grup mare de deputați care doresc să promoveze integritatea și transparența. Sperăm să devenim un intergrup în curând, uh, până la finalul acestei luni, astfel încât să avem un grup permanent de mulți, chiar foarte mulți uh, deputați din Parlament care doresc să lupte pentru transparență și integritate și un grup care să devină și un aliat al ombudsmanului. În scrisoarea noastră către președintele Juncker am spus că și pentru comisar, mai ales acum că se va schimba comisia, trebuie să vedem cum, cum uh, abordăm această problemă a ușilor turnante. De exemplu, am vrea să extindem uh, perioada de răcire, să spunem așa, la trei ani. Însă, și asta este singura întrebare pe care o am, ne îngrijorează o comisia ad hoc um, care a fost uh, creată acolo. Ei creează un um, conflict de interes, mai ales pentru comisari. Cel mai bine ar fi să avem un for extern um, care să se ocupe de asta. Mă întreb ce părere are doamna ombudsman despre asta. Doamna O'Reilly. Thank you very much, Mr. Young, and, <clears throat> and thank you uh, for complimenting the, the uh, recommendations and. Uh... Vă mulțumesc, domnule De Young și pentru oferta de cooperare uh, cu munca noastră. Cu plăcere voi urmări uh, activitatea grupului dumneavoastră. În ceea ce privește comisarii, Comisia Etică Ad Hoc este cea care, care oferă asist, consultanță comisiei referitoare la posturi externe pe care ar putea să le ocupe funcționarii și am spus că este un an critic, se schimbă comisia, majoritatea dintre comisari au plecat, unii dintre ei au rămas uh, în continuare pe un post de comisar, însă ceea ce tot spun uh, comisiei și uh, comisiei de etică ad hoc este că voi monitoriza în calitate de ombudsman ce se va întâmpla în următorii ani și le voi oferi consultanță pentru uh, a-i ajuta să facă ce trebuie să facă pentru a evita conflictele de interes. Dar în orice caz i-am avertizat că voi monitoriza situația pentru a vedea ce se întâmplă în decursul unui an când oamenii încep să caute locuri de muncă în afara comisiei. Și la finalul perioadei s-ar putea să uh, redactez un raport în acest sens. Este foarte important la nivelul comisiei și la nivelul comisarilor, uh, dar și la nivelul funcționarilor, să fie primii care află. Cred că cu toții ați putut uh, citi uh, pe European Voice sau pe bloguri um, sau pe site-uri ale ONG-urilor despre persoane care au trecut în sectorul privat. De multe ori aceste informații sunt publicate fără a se ști exact care este contextul. Deci dacă se publică aceste elemente pe un site, um, este, o, este posibilitatea comisiei de a explica ce s-a întâmplat. De, de aici a venit și recomandarea uh, respectivă uh, făcută este o oportunitate pentru comisie să arate că își face treaba și că analizează ce uh, activitate fac uh, oamenii care au plecat din instituție și așa mai departe. Și, în plus, poate să explice că existența unor eventuale restricții impuse acestor uh, persoane. Doamna Ayala Sender. Mulțumim doamnei O'Reilly pentru prezența alături de noi astăzi și pentru uh, prezentarea pe care ne-a făcut-o. Mulțumim pentru eforturile pe care le faceți, mai ales uh, într-un domeniu care este, a început recent să fie studiat, cum este cel al ușilor turnate. Am două întrebări. Ați spus pe bună dreptate că statutul funcționarilor trebuie lucru care a fost recunoscut nu doar de instituțiile europene, ci și cei din afară, prin urmare, că statutul lor trebuie să uh, aibă niște cerințe foarte stricte. Și aș avea o întrebare. Dacă am putea găsi um, o formă de comparare, cum ați spus și dumneavoastră, există cazuri, um, există sceptici care sunt de părere, care cer uh, o um, analiza tuturor funcționarilor care lucrează în număr foarte mare și mă întreb dacă am putea face o analiză comparativă pentru că dacă nu aflăm din ziare că uh, dintr-o cauza unei, unui sau a doi funcționari, toată lumea este pusă sub semnul întrebării și am vrea să știm cum se fac aceste analize, mai ales la nivelul statelor membre? E foarte important astfel încât să nu uh, fie acuzat întreg grupul de funcționari care altfel vor avea statutul, salarul redus datorită câtorva cazuri izolate. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, există probleme care țin de codurile Uh, de conduit ale agențiilor europene, Agenția Executivă de Securitate și așa mai departe. Există o mare problemă acolo. De exemplu, uh, securitatea rutieră, securitatea feroviară. Experții de acolo nu pot veni din domeniul academic, trebuie să vină din sectorul industrial pentru că inginerii care lucrează în domeniul feroviar sau aeronautic sunt cei care pot contribui aici. Și în acest caz am cerut și s-a făcut s-a ajuns la un acord în mod mai rapid, mai proactiv, dar și acolo există, cum am spus, conflictul acela de interese, adică cum să obținem cei mai buni experți și cum să ne asigurăm că experiența lor nu uh, duce sau nu face parte din acest proces de uși turnante. Lucru care în cazul lor s-ar putea să fie imposibil. Și în al treilea rând aș vrea să știu ce părere aveți în cazul testelor de la comisie. În țara mea a fost situația domnului Caniete, care, evident, că era uh, subiectul unor conflicte de interese destul de clare și chiar și Parlamentul nostru a aplicat acest cod de conduită al comisarilor, uh, dar într-un mod foarte limitat, la fel și domnul Juncker. Și aș vrea să ne spuneți dumneavoastră dacă credeți că este suficient ce s-a făcut pentru a ne asigura că deciziile care vor fi luate de acest comisar într-un domeniu care îl privește direct, fiindcă membrii familiei sale au legături cu companii petroliere pe care le cunoaștem foarte bine. Deci dacă dumneavoastră credeți că s-a făcut o examinare corectă aici sau mai sunt încă uh, multe de făcut pentru a îmbunătăți um, testarea și analizarea comisarilor, chiar și exante, nu doar expost. Mulțumesc, doamna Sander. Disparities, yes, of course. Uh, Referitor la disparități, da, într-adevăr, uh, în Uniunea Europeană există standarde diferite referitoare la transparență, conflicte de interese și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, Comisia ar trebui să aibă standardele cele mai ridicate, standardul de aur. Nu ar trebui să caute un compromis uh, al celui mai mic numitor comun. Dacă comisia își face treaba bine și are un standard ridicat, poate să aibă o influență asupra altor agenții și instituții ale Uniunii Europene. În ceea ce îi privește pe eurosceptici uh, și unii care se comportă în mod negativ și transmit un uh, semnal uh, negativ uh, altor funcționari. Ieri am discutat această reuniune cu colegii mei și discutam posibile recomandări. Și um, mă întrebam la ce fel de răspunsuri am putea avea referitor la, acești, la aceste persoane. Cel mai dificil uh, a fost ce reacție am putea să avem la recomandări. Uh, cel mai, cea mai dificilă chestiune este cea a publicării uh, noului post al unor foști funcționari. Și am zis că unii probabil vor fi pentru protejarea vieții private, alții vor fi pentru uh, interesul public. Interesant a fost că unii dintre colegii mei s-au întâlnit cu uh, funcționarea comisiei Um, care spuneau în mod neoficial um, că uh, este o idee foarte bună, pentru că chiar funcționarii comisiei își doresc uh, să, să, să se elimine acele uh, persoane care, care practic dau o imagine negativă întregii instituții. Am vorbit despre un stat membru care publică uh, uh, online uh, aceste informații, și anume Regatul Unit. Dacă mergeți pe un sit care se numește ACOBA, veți vedea numele funcționarilor, în ce departament au lucrat uh, ca funcționari publici, ce activitate au avut, în ce companie se, se, trans, se mută, care este noul lor loc de muncă și care vor fi activitățile lor acolo. Uh, este un model, sunt convinsă că mai există și în alte țări alte posibilități. Oricare ar fi sistemul în alte țări, cred că Comisia joacă un rol esențial și trebuie să urmărească standardele cele mai ridicate. În ceea ce privește faptul că este nevoie de oameni din industrie care să-ți ofere consultanță și informații, da, Așa este. Întotdeauna este dificil să obții echilibrul necesar astfel încât să ai expertiza, dar nu și o influență negativă sau în numele unei companii. La ora actuală efectuăm o anchetă în, în ceea ce privește compoziția grupurilor de experți. Am solicitat multe contribuții în acest sens și acesta este unul dintre subiectele care au apărut. Și când voi fi încheiat această investigație, voi putea să sper să vă ofer informații mai clare pe acest subiect. În ceea ce îi privește pe comisari, acest, comisia a fost aprobată de către Parlament. Dacă apar probleme referitoare la conflicte de interes, atunci Bineînțeles, se pot face plângeri, dar în momentul de față sunt uh, numiți, sunt în post, dar și dacă va exista vreo problemă, ea va putea fi anchetată. Domnul Scholtes. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru un raport excelent, doamnă O'Reilly. Ați spus că un standard important pentru Comisia Europeană este transparența, că este cel mai important lucru, că este o valoare pe care încercăm cu toții să o atingem. Însă pe mine mă, mă interesează următorul lucru, și anume referitor la TTIP. Rolul ombudsmanului în acest domeniu, în uh, sublinierea faptului că, dreptul, că oamenii au dreptul să știe, e bine, acest drept ar trebui să fie mai important decât dreptul corporațiilor de a uh, nu face publice informații. Eu aș dori să știu ce proceduri au fost uh, puse în practică, dacă a fost uh, cazul, uh, pentru a se asigura că există mai multă transparență în negocierile Comisiei pentru parteneriatul transatlantic. Și ce putem să facem pentru a ne asigura că marile corporații nu încalcă drepturile indivi individuale și drepturile fundamentale? Mulțumesc, domnule Soltes, pentru această întrebare. Da, TTIP este ceva uh, la care am fost foarte atenți uh, în biroul meu. La ora actuală uh, am un set de recomandări către Comisie pentru a face mai transparent procesul de negociere. Am făcut o recomandare și către Consiliu referitor la Uh, publicarea mandatului de negociere. Știți că a fost publicat, nu numai datorită eforturilor uh, noastre, dar multe persoane solicitau această publicare. Mandatul uh, a fost publicat și iată, n-a căzut cerul pe noi, nu n-a avut loc nicio catastrofă și oricum era disponibil de o vreme dacă printr-o căutare pe internet. Comisia și cei care doresc un acord bun nu își fac un serviciu dacă oamenii consideră că uh, au lucruri de ascuns. De multe ori, uh, lucrurile pe care încearcă să le ascunde sunt de fapt inofensive și nu s-ar întâmpla nimic dacă ar fi publicate. Când am fost uh, uh, comisar pentru informație în Irlanda, spuneam întotdeauna că Uh, legea privind libertatea informațiilor nu este făcută ca să facă rău. Am solicitat Comisiei să facă mai multe lucruri. În primul rând, uh, le-am cerut să uh, publice um, documente pe care le publicaseră deja în urma unor cereri. Apoi le-am solicitat să facă un registru uh, Uh, cu documentele, nu cu documentul în sine, ci să vadă ce documente există, numai titlul. Și de asemenea, le-am solicitat să fie proactivi și să se asigure că reuniunile cu diferite persoane sau grupuri sunt uh, publicate, pentru că au existat zvonuri, speculații și așa mai departe, cum că s-ar fi oferit anumitor părți acces privilegiat la documente. Și dacă dorim să consolidăm încrederea publică în acest exercițiu, Comisia trebuie să elimine astfel de speculații, trebuie să fie cât mai proactivă în propriul său interes și în interesul negocierilor pentru TTIP. Bineînțeles, în țara mea, dar și în multe uh, părți foarte afectate de criză, oamenii au devenit mult mai sceptici față de propriile guverne, administrații publice acesta a fost efectul crizei economice. Când oamenii sunt sceptici, se pierde încrederea și acest lucru este negativ atât pentru administrația în sine, cât și pentru binele public în general. Cred că administrațiile mai au mult de făcut pentru a înțelege că transparența este instrumentul principal pentru uh, consolidarea încrederii publicului. Comisia se va îmi va oferi o reacție la recomandările mele până la finalul um, lunii noiembrie. Mulțumesc. M-am uh, înscris și eu pe lista vorbitorilor. De mai multe ori s-a vorbit despre protecția datelor și protecția datelor este din ce în ce mai des uh, scutul de protecție față de control. Am văzut asta la OLAF, unde nu se obține uh, acces la informații și la documente uh, care sunt văzute ca fiind private, confidențiale uh, și, nici, și mai ales la dosare vechi nu există acces. Am o serie întreagă de întrebări. Ce părere aveți despre asta? Uh, aveți de asemenea contacte și cu, uh, uh, cu responsabilul pentru protecția datelor la nivel european în acest sens? Apoi, în ceea ce privește temeiul juridic în statutul personalului referitor la conflictele de interes. Am, vă vom trimite asta. artic la articolul 11, titlul 2, autoritatea Um, care angajează trebuie să verifice dacă candidatul are un conflict de interese, candidatul trebuie să prevadă, să, să spună uh, dacă există un conflict de interese, dar uh, autoritatea de angajare nu face niciun fel de proprie verificare, tot ce nu este trecut acolo nu, uh, nu există. Um, apoi um, se vorbește despre uh, Um, personal care se întoarce din uh, concediu. Um, mă întreb cum se controlează acest lucru, uh, concediu prelungit. Uh, știu că au existat funcționari care au lucrat în concediu pentru industria tutunului. Apoi la articolul 16 este vorba de controlele după terminarea activității în instituții. se adună în fiecare an uh, și se raportează uh, informații referitoare la această chestiune a ușilor turnante. Dar nu am văzut să se fie aplicat acest lucru. Ce putem noi să facem la nivel de reglementare pentru a îmbunătăți situația și pentru a îmbunătăți transparența în acest domeniu atât de important? domeniu care se aplică și deputaților. Și o a patra întrebare se referă la o, comis, la o decizie a Comisiei din 25 uh, februarie 2014 pe care am uh, pus mâna în mod uh, întâmplător. Iată cum arată ea pentru public. O dau cu plăcere și colegilor dacă doresc. Un document foarte interesant, vă recomand lectura sa și în document, în ciuda tuturor elementelor șterse, uh, scrie că codul de comportament tot nu funcționează pentru comisar uh, Scrie aici că a existat un comisar din Comisia 2009 care, după uh, părăsirea postului, a preluat un post și nu a declarat acest lucru, în ciuda faptului că anumite, unele dintre activitățile sale noi ar fi putut să-i fie inter, uh, interzise. Și în text se scrie um, uh, solicită um, uh, Comisiei Europene să um, informeze Parlamentul European și Ombudsmanul European și așa mai departe. Mă, sper că ați primit într-adevăr acest document. Cum funcționează aplicarea codului de conduită în ceea ce privește aceste uși turnante? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, pentru aceste întrebări. Referitor la protecția datelor, într-adevăr, este ceva ce am observat um, când am venit în instituțiile europene. Protecția datelor poate fi folosită pentru a folosi anumite informații sensibile și ne putem și putem pune sub semnul întrebării acest lucru. Pot să vă dau un exemplu în uh, Irlanda, în Regatul Unit ar fi uh, cât de cât uh, obișnuit să se numească funcționarii dacă există o anchetă nu cu foarte multe detalii, dar uh, doar implicarea lor într-un anumit uh, element. Decizia uh, este că se bazează pe ideea că aceste persoane nu acționează în capacitate personală, ci în capacitate de funcționar și de aceea se dă numele lor. Însă, în Uniunea Europeană, acest lucru ar fi văzut ca date cu caracter personal și se aplică reglementarea aici. În ultim, ultimul an a existat o întârziere referitoare la numirea unui responsabil pentru uh, protecția datelor. Am înțeles că urmează să fie numită această persoană și, bineînțeles, în momentul în care va fi numită, uh, uh, sper că vom putea colabora, vom fi în aceeași clădire, deci nu va trebui decât să urc câteva etaje pentru a discuta cu colegul sau colega și, bineînțeles, uh, voi încerca să înțeleg care va fi viziunea uh, noii persoane care va ocupa acest uh, post în acest sens. Bineînțeles, nu se poate ca protecția datelor să fie folosită în mod incorrect pentru a proteja comportamentele neadecvate. În ceea ce îi privește pe funcționari, există o obligație de a uh, raporta activități profesionale externe. Uh, întrebați, cred că în ce măsură putem ancheta acest lucru. Poate comisia să trebuie comisia să se transforme într-un fel de poliție și să facă anchete, să știe uh, toate detaliile activității unei persoane. Ce am constatat noi când am inspectat dosarele este că detaliile argumentărilor de a permite unor uh, persoane de a uh, lua un alt post sau a face o pauză uh, și a lucra altundeva. E bine, detaliile sunt schițate, nu, nu sunt foarte clar definite. Și am spus comisiei că trebuie să, să sape mai mult, să încălteze mai mult uneori anchetele, investigațiile sau chiar sancționarea sau acordarea permisiunii a unui comisar a unei permisiunii acordate unui funcționar să uh, plece altundeva, e bine, această evaluare se face de către persoanele cu care a lucrat persoana respectivă. Deci nimeni nu vrea să interzică unui coleg uh, să plece la un post mai bun sau ceva similar. De aceea, din punctul meu de vedere, cred că, într-adevăr, Comisia dorește să elimine acest fenomen. Însă, din dovezile pe care le avem, vedem că există voință, dar executarea ei nu este foarte bine pusă la punct. Când voi primi răspunsul la recomandările mele, um, voi încerca să fiu mai proactivă Vom analiza mai îndeaproape dosarele individuale, vom monitoriza ce face Comisia uh, atât referitor la foști comisari, dar și la uh, funcționari. Uh, și s-ar putea ca noi să fim cei care vom redacta raportul la finalul anului referitor la ce s-a întâmplat. Cred că există o înțelegere a acestui fapt la comisie, însă mesajul trebuie să, ajung, să vină de sus.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 Yes, yes. very familiar with all of those black marks. Yes. Cunosc uh, toate acele semne negre, da. Evident, multe dintre informațiile uh, sensibile sunt uh, șterse. Un alt aspect pe care l-am menționat tot la începutul acelul, acestui an, domnul De Jong și colegii lui, care vor să creeze acest număr de deputați care să lucreze în acest domeniu. Dacă luăm în considerare declarațiile făcute de noua comisie în ceea ce privește transparența și etica, cred că acum e momentul potrivit să arătăm că vorbim de mai mult decât uh, teorie. Și cred că ce face comisia dumneavoastră, ce face domnul de Jong, vine la momentul potrivit și cred că este important să nu fim priviți de comisie ca niște um, entități ostile împotriva lor. Cu toții lucrăm pentru a obține aceleași rezultate și am fost impresionată de integritatea și calitatea murdora dintre membrii comisiei și este uh, în interesul nostru al tuturor să colaborăm pentru a obține rezultatele dorite. Mulțumesc! Vreau să mă refer la un aspect pe care l-ați menționat de care mă ocup în calitate de raportor pentru buget. Există situații în care sunt implicate fonduri europene și în care banii europeni ajung la guvernele naționale. Există o structură de control pentru acești bani, prin urmare e nevoie de niște reguli uniforme care să se aplice la nivel european în ceea ce privește conflictul de interese, pentru a ne asigura că astfel de situații nu mai există în realitate. Trebuie să putem face eh, niște cerințe foarte concrete față de guvernele statelor membre. Știu că este uneori vorba despre o chestiune de comportament național și ar fi foarte bine dacă ne-ați putea prezenta aceste situații din punctul dumneavoastră de vedere ne-ați spus că vrem cu toții să obținem aceleași rezultate. Și asta este un lucru foarte important de menționat și cred că e păcat să vedem că cei care încearcă să uh, garanteze o mai mare transparență sunt priviți ca niște um, oameni care cauzează probleme în loc să fie priviți ca cei care încearcă să le rezolve. Sper că lucrul acesta se va schimba odată cu noua comisie, pentru că, iată, în uh, statele membre apar noi forțe politice, uh, au foarte mulți bani, sunt foarte bogați. Există state membre în care banii europeni ajung uh, la aceste grupuri și e o situație pe care trebuie să o abordăm în comisia noastră. Vrem să avem o audiere eh, la care să invităm și alte comisii, dacă biroul ne va permite acest lucru, și o să vă invităm și pe dumneavoastră să depuneți mărturie în acest sens pentru a vedea cum putem îmbunătăți nivelul de transparență și de organizare colegii din AFCO și din alte comisii au deja sugestii în acest sens, dar noi putem da dovadă flexibilitate în ceea ce privește titlul audierii. Nu asta este problema. Problema este că trebuie să studiem conflictele de interese în cadrul membrilor guvernului. Mulțumim, doamnă Gresle. Întotdeauna cu mare plăcere vin în comisia dumneavoastră. Așa cum am spus, de multe ori apreciez cooperarea pe care o avem. Cred că împreună putem um, realiza mai multe decât putem uh, realiza separat. Dumneavoastră aveți competențele care vă revin, eu pe ale mele și cred că dacă lucrăm împreună, rezultatele pot fi foarte bune. Chestiunea la care vă referiți, cred că în mare parte are legătură cu partea politică, de aceea de asta um, Parlamentul și Comisia trebuie să se ocupe. De când uh, am preluat această funcție, abordez mult mai strategic subiectele de care mă ocup, încerc să văd uh, ce este relevant pentru public și dacă intră în mandatul meu. V-am menționat TTIP și alte grupuri de experți. Dacă este o chestiune care e de competențele mele, fără îndoială, o abordez cu mare plăcere. Și dacă există situații în care fondurile europene nu sunt bine administrate din perspectiva transparenței, eticii și așa mai departe, fără îndoială asta ține de competențele mele și e, sunt subiecte de care mă ocup cu mare plăcere și voi discuta aceste chestiuni în comisia dumneavoastră sau în orice alte comisii trebuie. Mulțumesc. Ines, văd că vrea să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră cu privire la această propunere referitoare la statele membre. Exact despre asta am vrut să vorbesc și eu când am spus că avem nevoie de o comparație. Financial Times sau toate alte ziare vorbesc despre funcționarii europeni pe pagini întregi. Și Cred că ar trebui să găsim o soluție prin care să fie tratați funcționarii și responsabilii din guverne, dar aș vrea să subliniez un alt aspect. Cu transparența, da, e bine, dar nu ne ajută la nimic dacă Comisia noastră juridică și alte grupuri își prezintă candidatul, domnul Caniete în cazul acesta, în mod transparent, da, domnia sa a vândut acțiunile pe care le avea cumnatului său. Deci problema, și știm acest lucru cu toții, problema nu este transparența. Transparența e bună, dar trebuie să existe și o responsabilitate uh, asociată. Trebuie să luăm măsuri în acest sens, fiindcă întotdeauna se vorbește despre transparență, transparență ca și cum ar fi o virtute în sine. Nu, transparența este un instrument pentru a duce la responsabilizări, pentru a garanta că sunt aplicate prevederile transparența nu înseamnă că e suficient să știm că cineva a făcut ceva. Odată ce știm acest lucru, trebuie să existe o responsabilitate. Domnul Canete a vândut acțiunile cumnatului său și uh, dintr-o dată nu se mai consideră responsabil, dar se ocupă de un um, uh, domeniu al energiei. La ce ne ajută transparența dacă știm acest lucru și domnul Juncker sau Parlamentul iau hotărârea să rămână? Când spun Parlamentul, nu înseamnă că toți noi, dar majoritatea. Transparența, încă o dată, nu este leacul universal, este un instrument. Este uh, instrumentul care ne ajută să vedem ce se întâmplă, dar după ce vedem trebuie să se aplice niște prevederi, niște reguli, niște norme. Faptul că știu prin transparență că și-a vândut acțiunile cumnatului sau nu mă aștept la nimic. Mulțumesc. Yeah, um, I said earlier it, it wouldn't be... Da, cum am spus, nu cred că eu trebuie să comentez un caz așa de specific dacă nu există o plângere concretă. Dar comentariul dumneavoastră general cu privire la transparență. Sunt de acord. Transparența trebuie să ducă la ceva, nu trebuie să avem transparență de dragul transparenței. Însă, din păcate, am observat că de-a lungul timpului lucrurile se schimbă doar atunci când uh, sunt forțate să se schimbe. Adică atunci când există o schimbare la nivel de mentalitate. Ieri în Parlament am urmărit uh, un rând mare de oameni care făceau coadă pentru a semna în registrul de transparență. Iată o schimbare de mentalitate. Există acum un registru pentru transparență și deși funcționează deocamdată în regim voluntar, oamenii simt dorința să semneze și asta nu din uh, bunăvoința lor proprie, ci pentru că uh, acest lucru este dorit în Parlament, în Comisie, în rândul publicului și că s-au făcut eforturi în acest sens și cred că în timp registrul respectiv de transparență va deveni obligatoriu și va include și serviciile de consi- și Consiliului, nu doar ale Comisiei. Știu că v-am răspuns în termen general la intervenția dumneavoastră, dar aș spune că dacă putem realiza obiectivele pe care ni le-am propus, comisia dumneavoastră, împreună cu mine, cu dumneavoastră personal, um, pe lângă faptul că vom crește transparența, lucru care va duce la o mai bună funcționare a Uniunii Europene, în care cetățenii să poată avea încredere, atunci lucrurile pe care le-ați menționat dumneavoastră vor deveni automat um, lucruri de care ne vom ocupa și se vor schimba. Și poate data viitoare, următorii comisari, următorul colegiu vor funcționa pe arte reguli, procedurile vor fi uh, diferite, poate că capacitatea de scrutin a Parlamentului va fi mai mare, nu știu exact. Însă, evident, există indicații, indicii cum că s-ar se schimba mentalitatea în acest sens, pentru că există cerințe în acest sens, mult mai ferme, mult mai clar pronunțate, datorită situațiilor prin care am trecut în ultimii șase ani și prin care mai trecem în continuare în multe țări. Vielen Dank, zumal gerade dieser Ausschuss Vă mulțumesc. in Zuge der ersten Reform des, des Acest uh, comisie, mai ales în uh, în uh, modul în care a redefinit codul de conduită, a definit familia într-un mod mai larg, um, în care mergea dincolo de pur și simplu uh, partenerul sau soția, soțul. Însă până la urmă nu am putut să ne impunem. Eu uh, m-am, am, mi-am amintit întotdeauna de ce spunea uh, profesorul uh, Uh, meu de filozofie de la facultate care spunea că există un tragism în a avea dreptate, dar a nu primi dreptate. Doamna Ayala Sender are dreptate. Trebuie să ne gândim și la aplicare. Trebuie să folosim transparența pentru a uh, câștiga încredere pentru un sistem care, pen, pentru oameni care se uită din afară, nu este ușor de întrevăzut Trebuie să evităm să nu ne luăm de mici puncte și apoi să uh, ne trezim în tabăra inamicului. Doamna O'Reilly, vă mulțumim pentru prezență, ne bucurăm uh, să vă, că vă vom revedea și în 2015. Äh, vă mulțumesc și în ceea ce privește statutul, vă vom trimite uh, articolele corespunzătoare tuturor. Din păcate, numai în uh, engleză vi le vom trimite noi, dar puteți căuta dumneavoastră în celelalte limbi în caz că vă interesează. Cu acesta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul special 11 din 2013, referitoare la datele privind venitul național brut. Este ceea ce a dus la mare, mare rumoare la Consiliu. Raportor este Bart Stas. Raportul special nu a fost încă prezentat. Îi dau cuvântul lui Bart pentru a ne prezenta acest raport. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, mulțumesc, doamnă președinte. Raportul special din partea Curții de Conturi a fost deja prezentat cu ocazia unei ședințe precedente. La vremea respectivă chiar am pregătit un document de lucru pe care vi l-am transmis deoarece exista o serie de aspecte care trebuie să fie dezbătute cu Comisia și cu Eurostat și există o nouă variantă a Eurostat, însă, cum și dumneavoastră, din punct de vedere politic, există o serie de evenimente care au avut loc între timp și ieri am uh, văzut o prezentare din partea Curții de Conturi care ne-a arătat că 4,7% din bugetul pe anul 2013 presupunea o marjă de eroare destul de ridicată și dacă este să facem un calcul rapid, putem spune că vreo 7 miliarde din cele 140 care au fost cheltuite, au fost cheltuite fără cap. Asta dacă te iei după ce scrie în ziarele din Marea Britanie. Însă veți vedea că totul este pus cumva la grămadă, veți vedea că vorbim în același timp de o marjă a erorii de vreo 7 miliarde, Uh, sau 7 miliarde care nu au fost corect folosite, însă există în același timp niște calcule făcute de o comisie tehnocrată, ceea ce înseamnă că trebuie să mai scoatem din buzunar vreo 2 miliarde. Toate aceste lucruri au legătură cu modul în care se calculează venitul național brut și, până la urmă, un concept pur tehnic prezenta de obicei în raportul Curții de Conturi și care, în mod normal, se referă punctual la problemele care apar în calcularea VNB-ului și care prezintă metodele folosite sau nefolosite sau care ar trebui să fie folosite. E bine, toate aceste lucruri au un caracter profund tehnic și din ceva caracter profund tehnic s-a transformat în ceva caracter profund politic asta de când cu summitul european din octombrie în momentul în care persoane sau de genul um, Matteo Renzi sau David Cameron și chiar și domnul Mark Rutte, premierul um, țărilor de jos, uh, constată, așa lasă impresia cel puțin, că după ce s-au făcut niște calcule de estimări pentru VNB-uri, se înregistrează foarte multe erori. Fac pe indignații, habar n-au, deși era destul de limpede că în ceea ce privește salariile funcționarilor, dintre cele mai ridicate, întotdeauna Uh, și la nivel înalt s-a discutat în funcționar că exista o serie de rezerve cu privire la baza impozabilă. Aceste rezerve au fost foarte clar exprimate și în același timp pe undeva cifrele astea nu trebuia, nu ar fi trebuit să mire pe nimeni motiv pentru care această dezbatere a fost prevăzută pentru astăzi, așa încât polemica lansată mai ales de către domnul Cameron sporesc dimensiunea politică a acestei dezbateri și uh, cu participarea noi, noului comisar pentru Eurostat, doamna Thyssen, am încercat și noi și comisia, am încercat să solicităm o serie de explicații referitoare la situația și modul de recalculare a noii baze impozitabile propuse statelor membre. De asemenea, mai trebuie să fie dați bani, mai sunt state care trebuie să scoată bani din buzunar în egală măsură, însă vorbim despre o dezbatere cât mai transparentă cu putință. Așadar, avem de-a face cu o situație în care constatăm că totul este pus la grămadă, toate merle într-un coș și de multe ori apar neînțelegeri, apar și neadevăruri, motiv pentru care contribuabil, după părerea mea, are totuși dreptul de a fi cât mai corect informat și de aceea am cerut Comisiei să ne spună astăzi cum stau lucrurile. Cum stau lucrurile în realitate, nu neapărat să transmită uh, niște date care apar și pe site-ul Comisiei, pentru că pe alea le găsim și noi, Și pur și simplu um, e vorba de faptul că de la un an la an vedem că în anumite situații s-a plătit mai puțin, în alți ani mai mult. În orice caz, din 2002, poate și mai de demult, ideea era să încercăm să se obțină tot felul de cifre, asta care, ca să putem să ajungem să înțelegem cu adevărat situația și este foarte posibil să încercăm să adăugăm eventual anumite observații de natură politică. Și firește că toate aceste lucruri depășesc, ca să spunem, raportul special și nivelul acestuia, însă în același timp acest lucru arată că modul în care se finanțează bugetul european reiese foarte clar că această dezbatere, această dezbatere în legătură cu întreg sistemul nu se mai poate concentra numai pe cei 70% și pe veniturile statelor membre. Practic vorbim despre o pondere de 30% uh, resurse proprii care trebuie să fie corect dezbătute și acest lucru trebuie să fie foarte bine prezentat. Iar Comisia în mandatul precedent a încercat să se ocupe de această chestiune. Știu că este vorba despre um, o dezbatere care ține de buget și, în egală măsură, pe cât posibil, Comisia de Control Bugetar ar trebui să fie și ea implicată, astfel încât să se evite orice fel de conflicte între uh, comisiile parlamentare. Dar e nevoie cu orice pre de această dezbatere pentru că este unica soluție pentru a depăși acest tip de dezbatere. De altfel, în cadrul dezbaterii și a conferinei preedinilor la care a participat și domnul Van Rompuy și nu numai, sau domnul Verhofstadt și purtătorul de cuvânt al grupului liberal. Cu această ocazie s-a propus un alt sistem de finanțare pentru bugetul comunitar și pot să vă spun că din acest punct de vedere sunt pe deplin de acord cu el. De asemenea, mai sunt și alți colegi care vor să ia cuvântul, însă m-am gândit uh, să adresez o întrebare comisiei, chiar am solicitat uh, o serie de întrebări suplimentare și este foarte limpede că această dezbatere nu are cum să aibă loc așa în doi timp și trei mișcări. Uh, Uh, cu ocazia proximei reuniuni sau cândva în viitor va trebui să ne uităm foarte bine peste cifre, să vedem uh, ce informații complementare avem ca să reușim să ajungem la o concluzie și, în egală măsură, să putem să ținem cont de aceste chestiuni în momentul în care vom face descărcarea de gestiune, de care aveți ne răspundători. Mulțumesc foarte mult! În documentul de lucru nu am văzut recomandări. Mai primim ceva? Es gibt uh, Empfehlungen des Rechnungshofs. Da, recomandări din partea Curții de Conturi. Ah, also die, genau, die Empfehlung des Rechnungshofs. Bun, deci recomandările Curții de Conturi sunt uh, recomandările tale. Ich möchte sehr herzlich begrüßen das verantwortliche Mitglied des Europäischen Urez bun venit uh, domnului Zwickel, care se ocupă de acest subiect la Curtea de Conturi. Doriți să interveniți imediat, domnule Zwickel? Curtea de conturi a venit cu un raport uh, special chiar în ședința din septembrie, de aceea nu mai am nimic de adăugat în acest moment, însă, așa cum spunea și raportorul, e nevoie de informații suplimentare. Aceste informații suplimentare ar putea fi oferite dacă sunt utile dezbateri, însă, așa cum vă spuneam, în raportul nostru am analizat ce s-a întâmplat în perioada din 2002 până în 2010, deci nu are legătură neapărat cu ceea ce se întâmplă în actualul proiect de buget rectificativ și modificările care decurg din acesta. Mulțumesc! Acum s-a înscris la cuvânt colegul Vogel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Așa cum a spus și domnul raportor, acest VNB, venit național brut, este un subiect la mare modă în acest moment în Marea Britanie, de mare actualitate. Uh, și așa cum spunea și colegul nostru, este un moment foarte bun. Cred că vă aduceți aminte, dragi colegi, că guvernul britanic, sau mai degrabă șeful guvernului, s-a arătat uimit de calcularea pe bază de VNB la ultimul summit care a avut loc și la, el spune că avea în ziua respectivă a aflat că a sporit cu 2,1 miliarde de euro contribuția Marii Britanii. Firește, așa cum am spus și cum spunea și Bart, guvernul britanic s-a împotrivit oricărei alte forme de finanțare a Uniunii Europene și în același timp Parlament se împotrivește cu hotărâre, nici măcar nu e interesat ce argumente erau pentru o finanțare alternativă și, de asemenea, au fost de acord cu metoda de calcul din trecut ei au transmis datele care s au folosit în calcularea acestei rectificări și au aflat despre această nouă cifră la jumătatea lunii octombrie și în niciun caz la sfârșitul lunii octombrie pentru că biroul național de statistică din marea britanie este cel care a transmis aceste modificări într un document din luna mai anul acesta și în același timp a calculat și efectele acestor schimbări pentru marea britanie deci știau de luni de zile acest lucru așa încât uh, prim ministru degeaba făcea pe uimitul la ultimul summit pentru că era prefăcătorie și atât. Și mai mult ca sigur că miniștrii și funcționarii oficiali știau despre acest lucru și așa cum spuneam, e o dezbatere cât se poate de oportună, asta doar ce spuneți dumneavoastră ridică semne întrebare în cu Comisia și Eurostatul. Uh, le revine cumva și lor o anumită vină în tot acest balamuc, pentru că până la urmă asta este un balamuc total, toată lumea acuză pe toată lumea și uh, verificarea datelor până la urmă e lipsită de structură rectificările făcute nu au fost suficient de bine analizate și în niciun caz abordarea nu a fost foarte coerentă uh, pentru statele membre și mai mult ca sigur comisia și eurostatul uh, probabil că uh, vor avea o atitudine ceva mai aspră în acest sens mai ales ulterior din partea comisiei de așteptat acest lucru. în orice caz ar trebui cumva să cerem comisiei să facă lumină în sat și în același timp să facă și modificările necesare. de pildă eu nu am fost um, raportor uh, din umbră pentru modul în care s a calculat acest vnb pentru că nouă ni s a spus bun uh, s a schimbat metodologia de calcul. eu cred că ar trebui să uh, luăm la puricat și calendarul pentru aceste calcule și cum s au schimbat ele de pildă întrebarea este dacă statele membre ar putea să aibă o mai mare latitudine în controlarea acestor schimbări. ce o să vă spun aici regatul unit o să vă spună păi termenul era de treizeci septembrie ca să virăm banii. poate că n ar fi rău să umblăm la scadențare clar și să vedem și ce informații au avut statele membre. Și în încheiere m-aș referi la transparență pentru că nimeni nu pricepe nimic, nu e nimic clar aici. Dacă vorbești cu statele membre, cu oficialitățile de acolo sau dacă vorbești cu comisia sau cu cine mai participat la aceste calcule, fiecare o să-ți spună altceva. De aceea, mie mi se pare important să se facă lumină și să fie lucrurile transparente, cum s-au făcut calcule, ce schimbări se fac. Deci dacă să luăm la bani mărunți acel calendar, cred că ar fi foarte util să-l dezbatem și în această comisie. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Ali. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, eh, distinși reprezentanții Curții de Conturi. Înainte de toate, doresc să eh, să felicit Curtea Europeană de Conturi pentru un raport special și îi felicit în același timp pentru diferența de abordare care reiese din acest raport. Acum, pentru a um, putea ajunge la un nivel uh, echitabil de venituri pentru um, bugetul uniunii europene ar trebui să avem și o evaluare corectă și sănătoasă din partea statelor membre în legătură cu vnb urile lor. de aceea informațiile corecte în acest domeniu sunt esențiale deoarece vnb ul calculat uh, pe resurse reprezintă cam șaptezeci din uh, bugetul uniunii europene din ponderea resurselor. Ori, din punctul meu de vedere, e foarte ciudat că tocmai acum Curtea de Conturi a găsit așa niște discrepanțe foarte mari uh, și a văzut uh, multe nereguli în activitatea comisiei mai ales uh, în ceea ce privește activitatea de verificare dar și procesul ca atare de raportare în întregul său. situația este cu atât mai interesantă în momentul în care citești răspunsurile transmise de către comisie acolo sunt respinse cele mai multe dintre constatările curții de conturi și nu o să intru în amănunte însă din ce îmi dau eu seama și de o parte și de alta abordările sunt diferite uh, raportat la aproape tot de la metodologie la uh, metodele macroeconomice și din acest punct de vedere două întrebări aș avea de adresat curții de conturi după această evaluare negativă a modului în care se calculează vnb ul și aici sunt vizați reprezentanții ai statelor membre de la institutul național de statistică și comisia prezidată la nivel european de eurostat practic aceste informații au fost transmise de institutele naționale de statistică ori situația s ar putea agrava și mai tare de îndată ce o să trecem la date mai complexe de pildă pib ul calculat pe statele membre putere de cumpărare, raportat la puterea de cumpărare și, în al doilea rând, există și alte organizații internaționale mai puțin cunoscute care transmit informații macroeconomice pentru uh, toate țările, de pildă FMI-ul, Banca Mondială, uh, uh, CIA-ul, Eurostatul e cumva de așteptat să existe așa o compatibilitate, o comparabilitate a informațiilor care provin din aceste surse. Și în încheiere aș uh, dori să-mi închei uh, intervenția într-o cheie pozitivă, pentru că dacă să ne uităm la răspunsurile Comisiei, în momentul în care ajungem la această parte a răspunsurilor Comisiei, Vorbim despre nouă recomandări majore din partea Curții de Conturi. În ciuda unor dezacorduri, suntem relativ mulțumiți. Comisia recunoaște cât de importante sunt aceste recomandări și este de acord să le respecte. Cred că o astfel de variantă de formulare ar permite o abordare mai bună, care să includă și uh, eficiența verificărilor comisiei. Mulțumesc, <clears throat> președinte. doamnă președintă. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Staes pentru ceea ce a făcut și curții de conturi pentru că a reușit să ne prezinte o situație și anume protecția bugetului și a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Trebuie să lucrăm doar nu doar în ceea ce privește cheltuielile și recuperarea fondurilor necheltuite uh, corespunzător, ci și începând uh, de la programare pentru a vedea unde pot apărea întârzieri, nereguli și așa mai departe. Și aș vrea să întreb uh, Curtea de Conturi și Comisia din anul 2002 Uh, și în țara mea au fost scandaluri în acest sens, având în vedere situația. Uh, mă refer la economia uh, subterană, chiar ilegală. Este o situație puțin dificil de explicat. Și aș vrea să ne spuneți sumele care, începând din 2002, sunt sau au fost afectate din cauza acestor întârzieri, rezerve, uh, sau datorită faptului că nu s-a aplicat procedura adecvată. Și dacă în momentul de față, adică atunci când există o problemă gravă în ceea ce privește plata angajamentelor, uh, există o posibilitate de a recupera aceste sume uh, dacă recuperările sunt la zi. Situația știu că s-a întâmplat și în Regatul Unit și în țara mea. Au existat întârzieri și aș vrea să știu care sunt aceste întârzieri și dacă banii au ajuns în momentul de față uh, înapoi sau cum intenționează statele membre să își prezinte aceste contribuții la bugetul european. Da, un grup de întrebări foarte interesant pentru comisie și acum salutăm pe reprezentantul Eurostat. Uh, thank you, thank you, Madam Chair. My, my... Mulțumesc, doamna președinte. Mă numesc James Whitworth. Lucrez la Eurostat, sunt șef de unitate pe statistică pentru, mă rog, scopuri administrative. Așa se cheamă, este lung, dar așa se cheamă uh, fișa postului. În orice caz, mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vin astăzi în fața dumneavoastră și dacă îmi dați voie, vreau să mă refer de îndată la unul dintre contele făcute de colegul nostru, domnul Stasi, și să-i spun că e nevoie să se corecteze erorile majore făcute în bugetele naționale. Să știți că nu există greșeli uh, sistematice în naționale, în orice caz, ele provin din mai multe surse, aceste informații. Ceea ce credem noi este că titlul raportului Curții de Conturi, și anume corectarea datelor VNB, e neinspirată, pentru că e greu să spui când ai primit, de fapt, datele corect, când ți-au fost transmite corect datele referitoare la VNB asta dacă le am primit vreodată date corecte pentru că noi de fapt ceea ce primim sunt niște estimări ale conturilor naționale care Uh, sunt, asta sunt estimări și știți foarte bine că de curând s-au introdus uh, standarde noi, standardele internaționale uh, de contabilitate din 2010 și știți foarte bine că lumea a trebuit să-și verifice cifrele retrospectiv până în cinci Unii au fost și mai sârguincioși de atât, au mers până prin 90, Franța chiar mai mult de atât. Vorbim de o țintă mobilă, deci n-ai cum să Uh, controlezi cumva statistice ca să fie corecte, dar te, uh, ce faci, te conformezi situației, scopul scusă uh, mijloacele și lucrăm și noi în Comisia BNB tocmai în ideea de a adecva aceste date scopului care trebuie să le slujească. Cu voia dumneavoastră vreau să trec în revistă și să modific unele dintre lucrurile care au apărut în, colegul, în raportul colegului raportor și care au fost menționate aici, deși, în primul rând, deși suntem de părere că s-au făcut niște, um, niște recomandări interesante și constatări interesante, domnul Ali a vorbit despre acest lucru. În egală măsură, uh, noi am uh, pus la punct și o serie de uh, planuri de punere în aplicare. Credem că raportul domnului Stați considerăm că se referă la diferențele între statele membre și în același timp există o anumită reticență. respingem cu hotărâre faptul că eurostat nu respectă nu respectă principiul tratamentului echitabil. filozofia noastră este că fiecare stat membru trebuie să plătească o cotă parte echitabilă la buget de aceea statisticienii experții contabili ins urile din statele membre participă la fiecare etapă iar în ceea ce privește rezervele din partea statelor membre care sunt înso- însoțite să spunem de uh, comentariile unui expert se trece mai departe la luarea de măsuri. dacă însă aceste rezerve sunt importante tot acest proces are loc loc într-un proces pe deplin transparent raportat la actele VNB. Toate propunerile ca atare sunt înaintate pentru o evaluare paritară în Comisia VNB. Mai departe, experții naționali contabili și Comisia VNB au ocazia de a se verifica reciproc și uh, automat emit un aviz referitor la adecvarea datelor VNB folosite pentru rubrica resurse proprii din buget. Uh, acest lucru s-a întâmplat în 22 octombrie anul acesta și s-a votat în unanimitate. Cu alte cuvinte, care statele membre au fost de acord că au apucat să și verifice datele unii altora și au fost de acord că cifrele ca atare slujesc scopului și anume uh, contranaționale. Și așa s-a lucrat de vreo 25 de ani. Și nu s-ar fi întâmplat acest lucru dacă statele membre n-ar fi avut o abordare um, coerentă și n-ar fi fost tratate coerent. Automat Curtea de Conturi constată prea puține interpretări neadecvate ale acestor date. Numai vreo trei să fi fost, um, să spunem, și nici măcar nu era vorba despre o încălcare a standardelor contabile. Uh, acum, dacă îmi dați voie, sunt uh, mai multe la Eurostat, sunt uh, mai multe astfel de situații, unele vizează de vreo 100 vizează statele membre și nu unul, ci pe toate. Și uh, aici, într-adevăr, rezervele se justifică pentru că există mai multe puncte unde trebuie să se intervină și puncte care, pasămite, nici nu ar fi ridicat astfel de rezerve, ar fi stârnit astfel de rezerve. În egală măsură, uh, am constatat noi, cei de la Curtea de Conturi, că nu există niciun fel de efecte pe fond ale acestor scăpări raportat la VNB. Poate că procentul să fie undeva la 0,1%, ceea ce este o marjă de eroare neglijabilă uh, care a trecut de comisia vnb și este cu mult sub mult sub această marjă de eroare neglijabilă de 0,2% pe care o folosește Curtea de Conturi. În repetate rânduri, efectele ar fi fost minime în condițiile în care, să zicem, rezervele ca atare cu privire la aceste date ar fi fost impuse imediat. Ca măsură prudențială noi am uh, constatat că de fapt acestea sunt foarte mici, aceste scăpări. Și practic, dacă trebuie să te uiți la cât sunt de relevante rezervele exprimate de către Comisie, preluate de către statele membre, veți vedea că o mare parte dintre acestea și-au uh, revizuit în ultimele săptămâni datele referitoare la VNB. De aceea, cu atât mai mult, cred că constatările curții se situează într-o altă perspectivă raportat la restul rezervelor care au fost constatate. Uh, suntem de acord că problema calendarului este importantă și considerăm că uh, acest lucru influențează procesul de interpretare. Noi considerăm că acest lucru poate să influențeze capacitatea uh, la nivel național. Practic, ultimele evenimente au demonstrat acest lucru și aici termenul prevăzut pentru uh, rectificarea acestei rezerve este septembrie anul acesta coroborat cu introducerea de către statele membre a unor surse de date îmbunătățite și uh, mai bine prelucrate acest lucru se regăsește în metodologia prevăzută pentru noile standarde contabile și în același timp pentru termenul care este tot septembrie. din acest motiv s a ajuns la multe modificări și rectificări ale vnb ului în perioada două mii doi până în două mii doisprezece aș mai spune că motivul pentru care um, aceste rectificări. Fiți drăguți, dacă stați să nu mai turuiți în halul ăsta, bine ar fi, pentru că e foarte greu să se țină cineva din asta, deja conținutul e cum e, ca să nu mai zicem că interpreții își dau sufletul. Mulțumesc. Mă iertați, doamna președinte. Mă întorc și revin la calendar. Cum spuneam, calendarul uh, este într-adevăr o problemă. Um, Uh, semnată de către curte uh, și nu are nicio legătură cu aceste inadvertențe nesemnificative. Bun, după părerea noastră, această problemă poate fi soluționată pentru că vorbim de o problemă legată de resurse, atât din perspectiva Comisiei și ceea ce este și mai important pentru INS-uri din statele membre. Și am constatat recent, în ultimele săptămâni, că, dat fiind termenul uh, pentru statele membre de rectificare a erorilor, cu tot cu rezervele VNB, termenul fiind septembrie, acesta coroborat cu introducerea de către statele membre a unor îmbunătățiri uh, la nivel de metodologie a priorii datelor. Toate acestea uh, reflectă, de fapt, schimbările la nivelul uh, sistemului european a contelor naționale, care la rândul său a stârnit rezerve, din cauza căror rezerve s-a ajuns la multe rectificări. Și puteți vedea că un stat membru și-a rectificat deja datele pentru perioada 2002 până în 2009, ani care până la urmă erau declarați închiși deci, eh, pentru VNB și rectificarea a fost de unu cinci până la vreo doi pe toată perioada menționată. Și eh, multe dintre aceste date au, fost, eh, au avut o marjă de rectificare care a depășit uneori chiar 5%. Și acum m-aș ocupa de unele dintre problemele care au fost semnalate de către europarlamentari, și anume problema economiei gri. Uh, bun, asta e treabă complicată, treaba asta cu economia gri, pentru că nimeni n-a venit cu vreo definiție prea deșteaptă până în acest moment, dar uh, m-aș concentra pe, să spunem așa, anumite activități ilegale, uh, fie că e vorba de, nu știu, niște dezbateri care s-au purtat sau nu pentru că noi ne batem capul cu această problemă de ceva vreme și acest lucru, până la urmă, ține de de aceste rapoarte pe care le facem noi de prin anii cinci încoace, adică o grămadă de timp. a tot fost așa o dezbatere care a fost și în lung și în lat, nu-i frumos, nu-i moral, nu se face să treci aceste lucruri în conturi naționale, alții că nu uh, să fim mai uh, strict și noi suntem de acord că abordarea trebuie să fie mai strictă, să ne ținem de litera legii și acolo scrie foarte clar, activitățile ilegale trebuie să fie reflectate a durat foarte mult să vedem uh, care ce importanță au și am convenit în cadrul acestei comisii că cele trei activități ilegale, da, mă rog, dar care au uh, rezultate raportat la VNB sunt uh, traficul de droguri, producția de droguri, producția și traficul de droguri, prostituția și contrabanda cu tutun și cu, cu alcool și cu tutun. Și în sfârșit, am fost uh, de acord că orientările generale trebuie să fie folosite uh, raportat la octombrie. două mii doisprezece statele membre au emis rezerve toate în legătură cu acest subiect dar au fost rugate să includă um, până în septembrie aceste activități în conturile naționale și am rămas cu impresia că aproape toate sau toate au făcut acest lucru. bun și acum începe durerea pentru eurostat pentru că noi trebuie să luăm la puricat metodologia statelor membre să vedem dacă ea corespunde orientărilor și mai trebuie să vedem și dacă datele care ne au parvenit venit uh, se pupă cu uh, ce au scris ei în propriile orientări. A doua întrebare care mi s-a adresat se referă la calendar. Bun, la treaba cu calendarul, noi uh, ne încheiem uh, activitatea în octombrie cu Comisia VNB, după care dăm mai departe datele, date brute, cât se poate de brute, exprimate în monedele naționale, nici nu ne-a bătut capul să le transformăm în euro, le dăm mai departe colegilor de la DG Buget pentru că uh, avem o convenție cu DG Buget pentru că compilarea datelor VNB e treaba Eurostatului, și apoi uh, contribuțiile bugetare sunt calculate de către DG Buget. Treaba e foarte clară și merge strună de 25 de ani. Providers, uh, of... Vorbim și despre alți furnizori de informații. Pot să vă vorbesc despre FMI, nu pot să vă spun foarte mult despre CIA, mă tem, dar standardele pe care le folosim sunt internaționale și derivă din uh, sistemul uh, uh, Națiunilor Unite pentru uh, conturile naționale, se cade de acord asupra lor la Comis Comisia Statistică a ONU, este sub auspiciile ONU, OCDE, FMI, Băncii Mondiale și Eurostat și Comisia Europeană. Iată, așadar, standarde internaționale care apoi sunt traduse și rafinate pentru a uh, se folosi în sistemul european de uh, contabilitate de conturi naționale, care au intrat în vigoare în acest an. O întrebare referitoare la perspectiva diferită a Curții de Conturi. Cred că există mai mult acord între Curtea de Conturi și Eurostat decât pare din această dezbatere. Cu toții dorim statistici bune, și există unele chestiuni importante pe care ei le-au sugerat și pe care, bineînțeles, le vom implementa. Suntem pe cale să începem o nouă rundă a verificărilor VNB și este o oportunitate ideală de a uh, implementa recomandările curții. Uh, avem un alt uh, context. Ei uh, sunt contabili, noi suntem statisticieni. Uh, Uh, noi uh, nu analizăm tranzacții reale. Când ne uităm la sectorul uh, caselor, ne uităm la chiria pe care ar putea să-și o plătească sie și un proprietar care trăiește în propria sa casă și chestiuni similare. Deci, în, în orice caz, nu putem să fim exact pe aceeași lungime de undă cu Curtea de Conturi. Acestea fiind spuse, cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor ce mi-au fost adresate. Confirm că Eurostat va coopera cu această comisie, bineînțeles, în orice mod putem, dar numai pe chestiuni statistice. Nu putem vorbi despre cum sunt uh, aduse contribuțiile uh, bugetare, dar uh, în orice caz, vom colabora cum putem. Și îmi cer scuze pentru uh, viteza discursului meu la început. Cred că și colegul meu dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor, mă numesc Anti Swarty, sunt de la DG uh, Buget și sunt șef de unitate responsabil pentru TVA și VNB bazat pe resurse proprii. S-a vorbit mult despre aceste plăți, despre care s-a scris mult și în presă, și despre uh, calendarul acestor plăți. Poate că aș putea să clarific puțin sistemul din spatele acestor plăți. De fapt, despre ce este vorba în aceste plăți? Ele țin de Uh, uh, bilanțurile, de balanțele TVA și VNB. Și acestea țin de finanțarea bugetului UE prin uh, resurse proprii, TVA și VNB. Pentru anul bugetar, state, plățile fiecărui stat membru se bazează pe TVA și VNB pentru anul respectiv și numai în statul următor uh, statele membre trimit datele reale uh, referitoare la TVA și VNB. În momentul în care Comisia primește aceste date, pentru TVA este 30 iulie, statele membre își trimit declarațiile către uh, DG Buget și pentru VNB, datele se trimit și către Eurostat până în 22 septembrie. În momentul în care aceste date au fost verificate și pentru VNB confirmate de oficiul VNB, în care sunt reprezentate birourile statistice ale statelor membre, uh, DG Buget poate să calculeze balanțele TVA și VNB. Deci calculăm suma pe care ar fi trebuit să o plătească în anul anterior pe baza datelor reale primite din partea statelor membre. Apoi deducem cifrele, uh, sumele pe care le-au plătit deja pe baza estimărilor. Și acest uh, calcul duce la aceste balanțe. Programul prevăzut pentru calcule este oferit de legislația Uniunii Europene referitoare la propriile resurse. Există un termen limită până la care statele membre trebuie să furnizeze datele Comisiei. Numai după ce avem datele putem calcula uh, ajustările pentru anul precedent, dar luăm în considerare și toate ajustările pentru ultimii patru ani, să vedem dacă au avut loc schimbări în datele TVA și VNB ale statelor membre. Și în caz că a existat vreo rezervă asupra datelor unui stat membru, putem merge chiar mai departe în timp. Dacă, de exemplu, pe baza datelor obținute Eurostat ajunge la concluzia că Trebuie să se îmbunătățească datele din partea statelor membre, Eurostat exprimă o rezervă și apoi uh, se pot face calculele și înainte de termenele prevăzute. Acum uh, am acționat asupra acestor uh, rezerve exprimate. Deci Comisia este în poziție de a oferi calculele pentru statele membre numai după ce a primit datele Uh, și după ce uh, comitetul VNB uh, s-a exprimat referitor la caracterul adecvat al datelor primite de la statele membre. Este un exercițiu obișnuit, anual, facem acest lucru chiar în fiecare an, același lucru. Aceste balanțe uneori sunt pozitive, uneori sunt negative, iar plățile se fac în prima zi lucrătoare din decembrie și acest lucru este prevăzut în legislația privind resursele proprii. Este un exercițiu tehnic bazat pe legislația actuală. Ce este însă special în acest an este rezultatul uh, general al balanțelor este foarte ridicat. Și asta din motivele explicate de colegul meu de la Eurostat. Asta ține de uh, rectificările uh, făcute la datele de VNB pentru anii trecuți de către statele membre. Deci, chiar dacă rezultatele TVA și VNB uh, duc uh, la 9,5 milioane de euro, suma pe care ar trebui să o plătească statele membre conform uh, legislației privind resursele proprii pe, în prima zi de zi lucrătoare din decembrie. Aceasta este suma pe care trebuie să o plătească statele membre. A, a avut loc bugetul rectificativ 6. A fost reacția Comisiei la această sumă ridicată. Comisia a, ridica, a pregătit rapid un buget rectificativ care să permită să se ia în considerare deja în bugetul din acest an plățile statelor membre. Astfel uh, se reduc uh, plățile bazate pe VNB uh, pentru acest an la buget și bugetul final ar fi neutru. S-ar crește venitul în balanță, dar apoi s-ar calcula s-ar face plățile normale pe baza VNB. Aceasta este uh, problematica, chestiunea uh, plăților. Este o chestiune tehnică ce ține de legislația privind resursele proprii. Mulțumesc. Bun, să încercăm să rămânem veseli. Am să-l întreb pe domnul Vitos de ce, dacă calculele se fac din 95 până astăzi, de deci ce a durat așa de mult? Uh, avem calculatoare de mai mult timp decât atât. Și apoi aș dori să vă întreb pe amândoi, sau am să vă rog să ne puneți la dispoziție discursul dumneavoastră în scris, pentru că toate aceste lucruri uh, sunt destul de complicate. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Ba da, Ines, imediat. Uh, în orice caz, rezervele prevăzute din acordul în, rap, în raportul anual de activitate um, e bine, cele mai vechi astfel de rezerve exprimate adună mucegai de vechi ce sunt. Mă gândesc că poate ele vor fi eliminate din document la un moment dat sau vom trăi pur și simplu cu ele mai departe? Ines acum. Eu nu. Da, nu înțeleg foarte bine informațiile statistice în ceea ce privește bugetul rectificativ și anume țările, în funcție de aceste rectificări, se vedește că datorează bani Uniunii Europene din 95 sau 2002, nu știu exact de când s-a făcut acest lucru. Înțeleg că e vorba de 9 miliarde 500 de milioane de euro? și după bugetul rectificativ nu mai datorează nimic. Aș vrea să înțeleg acest lucru mai clar, fiindcă mi se pare un act de magie, din care cetățenii europeni nu ies prea bine. Se datorează sau nu acei bani? Și dacă da, de ce dintr-o dată iertăm de aceste datorii? Nu-mi răspundeți uh, cu detalii tehnice. Vreau să știu de ce, dacă datorează acești bani, reiese că nu mai datorează. N-am înțeles cum au dispărut aceste datorii. Raportorul Bart Tass. Da, eu sunt uh, mulțumit de explicațiile pe care le-am uh, primit. Însă, cu siguranță lucrurile sunt uh, foarte complicate. Mâine va avea loc de altfel un Consiliu al Ministrilor de Finanțe și bănuiesc că este pe ordinea de zi acest tip de dezbatere, pentru că având în vedere ce s-a întâmplat la Consiliul European și declarațiile anumitor miniștri din anumite state membre, cu siguranță Consiliul European a dat uh, instrucțiuni uh, mișilor de finanțe de a rezolva acest lucru și doamna Georgeva cu siguranță va avea, va trebui să dea socoteală mâine dimineață. În calitate de comisie de control bugetar, mi-aș dori să avem un drept de acces la briefingul și informațiile pe care doamna Georgeva îl va face ministrilor de finanțe. Astfel vom înțelege mult mai bine ce se întâmplă exact și vom avea și o descriere a ceea ce solicităm noi. A avut loc uh, un schimb de e mail între mine și uh, serviciile comisiei. Am adresat o serie de întrebări uh, și am solicitat să ni se dea și niște documente pe lângă tab tabelurile pe care le avem. Este vorba de 9,5 miliarde în total. Uh, am fi vrut o defalcare pe state și ce trebuia plătit uh, pe 1 decembrie, însă am pus mai multe întrebări și mi s-a promis o imagine de ansamblu pe an cu o explicație a rezervelor exprimate și a angajamentelor asumate de fiecare. Și am fi put, uh, putem vedea de la, uh, de, an la, de la an la an, începând cu 2002, cum a fost creat acest tabel și vedem pe ce se bazează acest uh, document. Întrebarea mea este foarte clară către Comisie. Putem să ne uităm la documentul de bază al doamnei Georgieva? și anume documentul care îi va servi la a face pre prezentarea mâine în fața miniștrilor de finanțe uh, cu o uh, defalcare pe ani. De asemenea, Uh, și aș vrea să obțin acest document. Bineînțeles, trebuie să discutăm și co cu coordonatorii, dar aș vrea ca reuniunea din 20 noiembrie să discutăm din nou acest subiect și să îl ducem la bun sfârșit. Cred că atunci vom putea decide această situație. Da, văd că sunt prezenți contabilul uh, șef, um, și reprezentanții care ar putea să ne dea răspunsuri. Comisia de control bugetar uh, și-a, pus, și-a stabilit ambiția de a înțelege într-adevăr ce se întâmplă. Uh, deci, uh, vă rog să ne ajutați. Domnule Țvicăl, vă rog. Doamna președinte, câteva observații. În primul rând, aș dori să fac referire la avizul curții din 2012, referitor la propunerea modificată a Consiliului privind resursele proprii. La aliniatul 1 spunem, conform viziunii curții, sistemul de finanțare al Uniunii Europene la momentul de față este complex și lipsit de transparență. Revenim la acest uh, raport special. Reprezentantul uh, com, Comisiei are dreptate. Da, avem un titlu care spune, da, să avem cor- date corecte despre VNB, dar apoi continuăm să vedem unde uh, a fost eficientă munca comisiei și spunem că o abordare mai structurată și mai concentrată ar îmbunătăți performanța comisiei. Este un uh, raport de audit de performanță. Și Ehm, acesta include și rezervele pe care le-am exprimat. Din nou, eh, bineînțeles, eh, noi nu suntem contabili, suntem auditori și prin raportul eh, nostru special încercăm să contribuim la dezbaterea generală ce are loc în ziua de astăzi. Am analizat cu foarte mare atenție munca Eurostat și DG Buget și am elaborat câteva Uh, recomandări. Recomandări care au fost adoptate și discutate cu Comisia. Și va trebui să vedem cum vor fi implementate aceste recomandări, astfel încât să se îmbunătățească munca uh, Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnul Whitworth, pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că întrebarea principală pentru mine este cea referitoare la aceste rezerve și de ce sunt ele prevăzute, de ce sunt ele acolo de atât de mult timp. Cred că unul dintre, una dintre probleme, cum a spus și Curtea de Conturi, a fost lungimea uh, ciclului de verificare anterior. În apărarea noastră aș spune că pentru prima dată auditam 13 state membre și întotdeauna găsești mai mult când faci pentru prima dată o verificare a conturilor naționale decât a doua sau a treia sau a patra oară. Este unul dintre motive. Al doilea este că aceste rezerve au fost stabilite la finalea ciclului de verificare, la începutul lui 2012, iar termenul pentru statele membre să abordeze aceste rezerve exprimate a fost stabilit în septembrie 2014, care a coincis cu alte revizuiri, ceea ce poate a fost sau nu o bună idee. Vom analiza asta în viitor. Dar pare să fie destul de just să acord statelor membre 2 ani să analizeze chestiuni atât de complexe și să încerce să le îmbunătățească. Din prima noastră analiză, a reieșit că o majoritate cuprinzătoare a acestora au fost abordate, a, a acestor recomandări au fost abordate de către statele membre. Unele nu au fost uh, preluate și vom discuta cu colegii de la DG Buget pentru a vedea cum, uh, cum uh, abordăm acest lucru. Poate vreo șase recomandări nu au fost preluate. Însă, între timp, echipa la unitatea de verificare a VNB de la Eurostat va analiza aceste chestiuni. Vom uh, vedea dacă există activități ilegale, dar și dacă metodologia este corectă, dacă statele membre își respectă propria metodologie și așa mai departe. Și până când va avea loc următoarea transmitere de date, în septembrie 2015, cred că vom fi eliminat o majoritate cuprinzătoare a acestor uh, rezerve. Având în vedere resursele pe care le avem uh, în echipa noastră și în statele membre, cred că vom putea face asta. Întrebarea dumneavoastră a fost, uh, vor fi aceste rezerve prezente pentru totdeauna? Nu. Vom încerca să accelerăm procesul de eliminare a lor. V-ați referit la întoarcerea în 1995. Au fost unele cazuri foarte ciudate în care uh, două state membre, nu numai unul, au avut rezerve exprimate pe uh, runda de verificare anterioară referitoare la VNB, iar statul, statele membre nu au putut să uh, abordeze, să preia aceste rezerve în, la timpul potrivit. Iar noi am spus statelor membre că nu se poate, trebuie să acționați și să uh, faceți în așa fel încât rezerva să fie eliminată. Însă nu avem neapărat uh, o putere juridică în acest sens. În Regatul Unit ne întoarcem în 1995. Runda actuală de verificare nu este finalizată, dar de-abia avem suficiente resurse pentru a face runda actuală de verificare Uh, dar rămite cele dinainte și cele și mai dinainte. Dar uh, vom face tot ce putem. Vielen Dank. Wir haben das Thema Herr Graf gerne. Thank you, Mrs. Chair. Uh, you... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați vorbit despre DG Buget și despre uh, biroul de contabilitate al Comisiei. Dați-mi voie să fac o legătură cu raportul Curții de Conturi Europene de ieri. Uh, Cred că raportul special și raportul care a fost discutat ieri explică foarte clar ce fel de muncă face Curtea de Conturi referitoare la VNB. Pentru a spune lucrurile pe scurt, în momentul în care cifrele au fost validate și au fost trimise la DG Budget, ce face DG Budget? Calculează corect sumele care trebuie să fie puse la dispoziție de către statele membre. Iar noi am avut o, um, o poziție de audit foarte clară pe acest lucru. Rată de eroare 0%. Ce face Digi uh, Budget uh, este uh, bine, își fac treaba bine. Domnul președinte, domnule raportor, ați, ați solicitat informații, vă vom oferi o explicație referitoare la cum a fost calculată cifra. Vom merge în urmă să vedem uh, cum au evoluat lucrurile. Și, bineînțeles, există o legătură și cu bugetul rectificativ. Din motive tehnice, nu este întotdeauna foarte ușor să înțelegem cum diferitele sume se compensează între ele. Vom încerca să vă oferim o imagine clară, transparentă, a modului în care am calculat aceste sume și ce fel de sume trebuie să fie puse la dispoziție și ce trebuie uh, să fie rambursat. Mulțumesc! Mai există observații din partea DG Buget referitor la rezerve? Înainte păreați să vreți să mai spuneți ceva, de aceea întreb. Referitor la acest buget rectificativ, de ce nu solicităm plățile? Nu acesta este subiectul. După cum știți, chestiunea decisivă pentru bugetul UE este nivelul plăților și nivelul veniturilor trebuie întotdeauna să acopere aceste, venit, aceste cheltuieli. Deci întotdeauna totul este Uh, în funcție de cheltuieli. Dacă există mai multe venituri, ele intră la surplus și vor, se vor întoarce la statele membre. Aceasta a fost uh, chestiunea cu bugetul rectificativ. Ne dăm seama acum că există o sumă suplimentară de 9,5 miliarde. Și dacă nu ar fi bugetate ca venit pentru acest an ar fi văzute ca surplus pentru acest an și ar fi trimise înapoi către statele membre anul viitor. Însă cum plățile sunt atât de ridicate pentru anumite state membre, ne-am gândit că ar fi mai bine să fie bugetate pentru anul acesta și să creăm astfel un echilibru. Iar plățile suplimentare reale ar fi mai scăzute. Însă pentru bugetul Uniunii Europene în sine, nu, se, nu este afectat bugetul, uh, nu, este, nu sunt afectate veniturile și bugetul în general. Dar vom uh, scrie o notă de informare pe acest exercițiu. Avem deja, mă scuzați, o astfel de notă și o voi furniza raportorului după această reuniune. Me, me, vuelvo loca con estos planteamientos, es decir, es... Insist cu aceste aspecte, dar vreau să spun că avem o mare problemă de plăți. Ieri, Curtea de Conturi ne-a spus acest lucru foarte clar. Deci, practic, este vorba de descărcare pentru 2013 și nu știm dacă vom plăti angajamentele făcute. Și acum aflăm că este vorba de un surplus. De fapt, nu e un surplus, e o datorie, niște datorii care trebuie să fie plătite. Înțeleg că scutim de la plata acestor datorii, nu putem avea un venit mai mare decât cheltuielile, dar uh, bugetul rectificativ trebuie să asigure că aceste plăți sunt făcute pentru a rezolva problemele care există, care sunt mari, cum ne-a spus președintele Curții de Conturi. Dar dacă lucrurile vor rămâne așa cum sunt, cum ni se explică, pentru că domnul Cameron apare peste tot în ziare și ne uh, asaltează cu declarațiile acestea, aș vrea să știu de ce uh, face acest lucru în fiecare zi în ziare. Până la urmă, dacă așa stau lucrurile și dacă așa se rezolvă lucrurile cu bugetul rectificativ, insist, nu mă explicați acum dacă nu puteți, dar trebuie să aflu cumva. Pentru că uh, domnul Cameron strigă peste tot, o să-i facem să plătim și să plătească și dumneavoastră veniți și îmi spuneți aici că nu vor plăti. Clarificați, vă rog. Colegii Țelar, am să vorbim. Domnul Țelar dorește să intervină. Intervenție fără microfon din partea domnului Țelar. Ja, vielen Dank. Ähm, also ich hatte ja auch jahrelang mit Haushalten zu tun und ich kann... Mulțumesc. Da, eu am avut de-a face cu bugetele, dar uh, pot să spun că nu pot uh, să cheltui decât bani pe care știu că îi voi și primi, pe care îi voi avea ca venit. Uh, și fac un buget rectificativ când uh, știu că uh, veniturile nu mi acoperă cheltuielile. Dacă am mai multe venituri, trebuie să mă gândesc ce pot face bine cu uh, surplusurile pe care le am. Sau trebuie să transfer fondurile în următorul an sau în sistemul nostru să trimit banii înapoi. Așa este la noi, veniturile și cheltuielile sunt separate, dar în discuția actuală se pare că anumite state vor avea posibilitatea să, primită în, să primească înapoi uh, sume pentru, pe care de fapt trebuiau să le, pla, să le plătească uh, și altele care trebuie să plătească pentru că au plătit până acum prea puțin. dar uh, veniturile au un influ- o influență directă și asupra plăților. Cei care sunt, dacă cei care sunt obligați să plătească nu plătesc uh, și spun că este un, un joc cu sumă zero, pornesc de la premisa că nici cei care ar trebui să primească bani înapoi nu pot să primească nimic, pentru că altfel ajungem să avem dificultăți uh, cu plățile sau pornesc de la premisa greșită. Noi discutăm teoretic, dar bugetul este ceva foarte uh, concret. Și aș vrea să știu, când e vorba de cheltuieli, ce am avut la dispoziție în mod real în 2013, ce mai am la dispoziție în 2014 și pe ce mă pot baza pentru 2015. Este minimul necesar pentru o planificare financiară pe termen scurt. Domnul Whitworth. Well, this is linked to the... Acest lucru are legătură cu sistemul bugetului european, care este unul bazat pe cheltuieli. Și nivelul de cheltuieli uh, este cel care dirigează bugetul. Acesta determină și nivelul venitului prin urmare, fiecare euro nu poate fi folosit decât în funcție de nivelul de cheltuiel, Dacă nu, trebuie să fie retransmis uh, înapoi statelor membre. Acesta este sistemul uh, bugetului european, care e diferit de cel al bugetelor naționale. Așa funcționează lucrurile. Și sigur, uh, există state membre în funcție de data referitoare la VNB, care, chiar dacă va fi adoptat acest buget rectificativ, vor trebui să plătească sume considerabile, sume care au fost menționate în presă, uh, dar care nu reprezintă totalul care trebuie să fie plătit Regatului Unit. Totul se face pe baza bugetului rectificativ. Aș vrea însă să subliniez că acest buget rectificativ este acum în faza de negociere. Prin urmare, este partea unui pachet mai amplu și înțeleg că în Comisia Buget um, deja s-au primit informații în acest sens cu privire la bugetul rectificativ. Luni. Deocamdată, cum am spus, negocierile sunt în curs de derulare și mâine va avea loc uh, întâlnirea ECOFIN, unde va fi discutat acest pachet pentru buget. Mulțumesc! Genau, heute ist das entsprechende... Äh, da, exact. Astăzi este prima parte. Pentru prânz se mai caută voluntari. Dacă cineva nu știe ce să facă, să intre în legătură cu grupul său. Cu Comisia uh, de Buget am căzut de acord uh, pe acest subiect, Bart, deci uh, urmărim în continuare tot ce se întâmplă. Vă mulțumesc încă o dată pentru informații și vă rugăm să primim briefingurile. Am ajuns la finalul acestui punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, prezentare susținută de DG ITEC din cadrul uh, Parlamentului European referitoare la e-meeting. Cui îi dau cuvântul? Bun venit! Uh, thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața tuturor. Mă numesc Virpe Coca și lucrez în, la Unitatea pentru Servicii Intrane de la Digitech. Mulțumesc pentru ocazia de a prezenta uh, structura e-meeting în cadrul comisiei dumneavoastră. E-meeting este un instrument inter de lucru pe care probabil unii dintre dumneavoastră îl cunosc. A fost introdus la finele mandatului anterior într-o etapă pilot, într-o fază pilot. În momentul de față, e-meeting este disponibil pentru toată lumea, pentru toate comisiile Parlamentului. Ce este e-meeting până la urmă? Este o aplicație care furnizează documentele necesare pentru reuniunile comisiilor în format electronic și într-un format accesibil pe orice dispozitiv oriunde. Prin urmare, darf ich, darf ich drum bitten, darf ich drum bitten, dass die Gespräche am să vă rog uh, să vă duceți uh, conversațiile în afara sălii, pentru că este foarte deranjant. Right. Thanks. Thank you, Chair. Yes, e-meeting uh, indeed enables a uh, Bun, deci e-meeting ne permite să lucrăm fără a avea nevoie de imprimare pe hârtie oriunde pe orice dispozitiv și oferă echivalentul dosarului uh, fizic pe care îl primiți, imprimat pe hârtie. Poate fi folosit exact ca documentele pe hârtie și ajute la reducerea consumului de hârtie și a deșeurilor de hârtie. Evident, documentele pe hârtie și electronice prezintă fiecare avantajele sale. Există exemple ale avantajelor uh, e-meeting, pe care vi le voi arăta imediat într-o scurtă demonstrație. Aplicația e-meeting a fost creată intern pentru a răspunde nevoilor personalului acestei instituții și are legătură cu uh, e-committee intranet, un, o structură care deja este folosită de câțiva ani în toate comisiile și de asemenea Uh, permite obținerea de informații suplimentare cu privire la activitatea comisiilor. Există ghiduri cu privire la e-meeting pe care le-ați primit, care uh, sunt atașate și uh, agendei ordinii de zi pentru fiecare reuniune pe intranet. Pentru a putea începe să folosiți meeting, fiindcă e adevărat că e nevoie de oarecare pregătire, avem un scurt film, un scurt video demonstrativ uh, cei care au uh, un dispozitiv mobil sunt invitați să se conecteze și să urmărească acest fil direct, după care puteți învăța exersând. Vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări aveți și, sigur, putem uh, oferi și um, orientări, instrucțiuni în bilateral, dacă se dorește. Detaliile de contact le găsiți în broșura informativă pe care ați primit-o cu toții. Doamna președintă, dacă îmi permiteți, o să dau cuvântul colegei, colegului meu, Lina Oari, care va face această demonstrație. Thank you. So, the application is, uh... Aplicația este o aplicație pe internet, adică nu e nevoie de aplicații fi- pe care să le descărcați, trebuie să introduceți acest URL în browser. Uh, Vedeți www Europa Europa EU Meeting. O să folosesc un iPad pentru demonstrația de astăzi, dar aplicația poate fi rulată pe orice dispozitiv. Iată deci, introduc adresa paginii de internet a Parlamentului Europar. Dacă The application itself is internal, so I mean that it's inside the European Parliament. Aplicația este o aplicație internă pentru Parlamentul European și doar personalul Parlamentului o poate folosi. Introduc aici numele meu de utilizator și parola și aici fiecare va trebui să vă introduceți propriile date. Când veți intra în această aplicație pentru prima dată, veți avea această imagine și uh, trebuie să dați click pe Start. Puteți o folosi și pe telefoane inteligente, cu, va apărea cu o rezoluție mai mică. Aplicația este foarte ușor de folosit. În partea din stânga sus puteți selecta limba. Asta schimbă limba în care apar informațiile pe această interfață, după care alegem comisia imediat lângă. Adică există e-meeting pentru toate comisiile. Puteți avea acces la diferitele comisii. Astăzi alegem cont, evident, și, după cum vedeți, informațiile apar dinamic uh, din toate sistemele interne. În partea stângă vedeți data sesiunii, data de astăzi, după care următoarele sesiuni pe 17 și 20 și de asemenea puteți avea acces la reuniuni anterioare. De exemplu, putem merge în octombrie sau chiar cred că putem merge până în 2010 să vedem fostele reuniuni. În partea dreaptă avem ordinea de zi pentru 5 noiembrie. La fiecare punct există un semn plus pe care dacă dați click um, există o prezentare desfășurată și acolo vedeți conținutul punctului respectiv. De exemplu, aici putem avea informații suplimentare. Vedem care sunt documentele, numele raportorului și toate aspectele care țin de subiectul respectiv. De exemplu, să spunem că vrem să accesăm unul dintre documente. Selectăm limba în care vrem să avem documentul respectiv, Pot să aleg oricare, de exemplu, versiunea limba italiană, și sistemul deschide ultima versiune a documentului în limba respectivă care a fost uh, prezentată și validată. Prin urmare, odată ce am deschis un astfel de document, pot să fac ce doresc în el. De exemplu, pot să deschid într-o altă aplicație dacă vreau și pot să lucrez pe document. Pot interacționa cu documentul. Pot să mm, fac note. Putem folosi documentul ca pe un document normal în care se poate lucra. Putem uh, folosi highlights și alte caracteristici specifice. Odată ce am terminat cu documentul, după ce interacționez și lucrez pe documentul respectiv, pot să-l partajez, adică tot ce am modificat eu la el pot să fie, poate să fie trimis unui coleg sau asistenților, astfel încât să vadă și aceștia ce modificare am adus noi documentului. Iată deci, cum va fi trimis documentul celor pe care îi selectăm cu toate modificările și notele făcute de dumneavoastră. Aceasta a fost o situație tipică pentru sistemul e-meeting, în care ne întoarcem acum. Și vedeți că aici putem avea acces la orice document care va fi discutat pe durata reuniunii. În partea din dreapta sus avem un meniu avem document view, adică în momentul de față vedem doar documentele din ordinea de zi, nu avem uh, informații cu privire la raportor și avem și categoria appendix, adică ori de câte ori apare un document de ultim minut pe care credem că un membru dorește să îl partajeze cu colegii, e posibil ca documentul respectiv să fie scos de acolo și pus uh, la reuniunea respectivă. Și o să vă arăt și e-committee. Dacă dăm click pe acest link, se deschide un spațiu mai complex al comisiei respective, unde puteți găsi informații. E-meeting se axează exclusiv pe reuniuni, însă e-committee pentru cont, contnet, este o zonă mai vastă de informații. Aici aflați mai multe detalii, care nu țin de reuniunea propriu-zisă. În partea stângă, de exemplu, aveți mai multe meniuri, de exemplu, aveți Work in Progress, documente adoptate, rapoarte, avize și așa mai departe. Informații referitoare la comisia respectivă, care pot fi utilizate pentru pregătirea reuniunii. Trebuie să trec la versiunea mobilă pentru că rezoluția este redusă, deci tocmai am făcut trecerea la regimul mobil. Genul acesta de proiecte de raport nu apar în e-meeting, dar sunt foarte utile atunci când vreți să vă pregătiți pentru o reuniune. De exemplu, în acest raport aveți acces la avizele pentru raportul respectiv și pentru proceduri și informații din observatorul legislativ. Aici nu există date deocamdată, dar putem găsi informații suplimentare referitoare la raport. Și avem și informații referitoare la grupurile politice, datele de contact ale grupurilor politice prezente în comisia respectivă și avem numele membrilor, asistenții membrilor și așa mai departe. Toate informațiile pot fi găsite în e-committee, care este întreținut de secretariatul comisiei. Ei vor fi cei care adaugă aceste informații suplimentare. Și în partea stângă, vedeți, există partea aceasta restricționată care poate fi folosită pentru a partaja informații pentru membri. În special asta se aplică pentru reuniunile coordonatorilor. Acesta a fost o scurtă prezentare a e-meeting, e-committee și acum vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Ja, vielen Dank, sehr eindrucksvoll. Ich glaube, Sie noch das Wort, dass es einem das Leben erleichtert. Mulțumesc. Da, cred că um, viața ne-ar fi mult mai ușoară dacă n-am avea nevoie tot timpul de wireless. Um, la mine acasă, conexiunea wireless este foarte dificilă. Până descarc un document, a trecut toată ziua, zice colegul Toirer. Da, mi se pare foarte frumos ce ne prezentați, dar trebuie să vă spun că mă tem că eu sunt uh, pe stil vechi, aș vrea să am documentele, documentele cu care lucrez, um, le imprim astfel încât să fac uh, notițe pe baza lor pentru mine asta este foarte important, să pot să fac notițe. Dar, bineînțeles, eu nu stau în calea progresului. Sí, yo también tengo ese mismo problema, por eso le... Da, și eu am exact aceeași problemă și asta voiam să vă întreb. Pentru că uh, avem nevoie de toate acele parole și așa mai departe și dacă le introducem putem avea acces uh, direct la acele documente. Pe când aici ne arătați uh, acces pe intranet, ca și cum ar fi documente secrete. Poate că sunt documente secrete pe care vrea să le folosească doamna Gresle, pe care vrea ca noi să nu le vedem. Bun. Lăsând gluma la o parte. Ați făcut un pas foarte rapid între momentul în care ne-ați spus că am ales limba în care documentul, după care ați spus și acum pentru a putea modifica se deschide ceva și n-am văzut eu exact ce acest ce este integrat în sistem sau trebuie eu să caut pe eh, Safari sau cine știe ce alt browser pe care îl folosim? Aplicația necesară pentru a modifica documentul eh, este oferită tot de e-meeting sau trebuie ca fiecare să aibă propriile dispozitive pe iPad? Mulțumesc pentru întrebare. Experiența e-meeting permite accesul la informații, cum am arătat aici ordinea de zi, după care ajungeți la documentul respectiv pe care îl deschideți. Aici, evident, se termină implementarea noastră, dar pentru a interacționa cu documentul, aici, de exemplu, puteți doar citi documentul, îl puteți vedea. Însă dacă vreți să interacționați cu documentul respectiv, trebuie să-l deschideți în unul dintre aceste browsere. Există mii de posibilități, mii de aplicații în care puteți deschide și noi n-am lucrat aici pentru că există foarte multe lucruri deja bune care vă permit să faceți ceea ce doriți și sunt aproape gratuite. De exemplu, Adobe, ce vedeți în verde, este gratuit și este disponibil pentru orice dispozitiv. De aceea nu am mai făcut și noi intern ceva. I, I just uh, want to complement a little bit what, what my colleague said about the language aveți practic acces la toate limbile în care există documentul în e-meeting. Deci nu va trebui să uh, treceți la alte aplicații pentru a schimba limba în care vedeți documentul. Asta ca adăugire la cele spuse de colegul meu. Colegul meu, ordinea de zi și toate documentele atașate sunt disponibile în orice limbă doriți, în funcție de versiunile pe care le-am primit și există. Da, însă problema mea este că primii pași, până când ajungi la documentele pentru reuniune, se fac mult mai ușor dacă intrăm pe pagina de internet generală, nu pe intranet. Deci, asta este întrebarea pentru mine. În ce fel asta aduce ceva în plus, o plus valoare? Intrăm în arhiva secretă a Comisiei Cont, în care nu are toată lumea acces? Dacă da, atunci bun, accept această nouă aplicație, dar dacă nu, nu există nimic în plus față de ceea ce avem deja, pentru că eu deja de când sunt în Parlament, intru pe internet pe, cu parola mea pe pagina de internet a Parlamentului și găsesc aceste documente deja. Prin urmare, nu înțeleg de ce uh, trebuie să parcurgem acești pași care sunt suplimentari, pe când putem avea acces direct Deschid uh, pagina Parlamentului, comisii, documente de sesiune și găsesc acolo documentele. Deci nu înțeleg care este plus valoarea adusă de acest uh, uh, instrument pe care ni-l prezentați. De asta am întrebat. Noi care nu ne pricepem așa de bine la tehnologie, nu s-ar putea ca odată ce documentul este deschis cu un singur click să se te întrebe, doriți să modificați ceva în document, dar nu. Poate experții dumneavoastră pot găsi o soluție în acest sens. Ne-ați arătat adobe sau altceva. Am vrea ca odată ce avem documentul deschis, documentul accesat pe calea clasică, să fie suficient să dăm un click, noi cei care nu ne pricepem așa de bine, și să fim întrebați, vreți să modificați sau nu? Nu să mergem cine știe unde, să selectăm, să căutăm în arhive. Uh, ar fi mai simplu și mai direct așa și cred că noi am aprecia. Dat fiindcă oricum sunt gratuite aceste aplicații, cred că ar trebui să găsim această metodă așa cum ne-ați explicat dumneavoastră, îmi pare rău să vă spun, dar accesul clasic la documente este mai simplu. Din trei clicuri ajung la documente eh, față de ce mi-ați arătat dumneavoastră. Și aș vrea să știu dacă putem face ceva și în acest sens, fiindcă această comisie oricum introduce documentele la timp, online și așa mai departe. Deci eu cred că ar fi foarte bine să avem acest lucru. Când am un click pe document să fim întrebați, vreți să modificați? Da, fiindcă și eu și doamna Gresle modificăm tot timpul și facem notații pe documente. Și atunci o să avem toate documentele publice și cele care nu sunt publice nu o să le găsim aici. Pentru că cele care trebuie cerute special de la secretariat trebuie parcurse în camera de lectură da, aveți dreptate. Prima versiune a acestui instrument e-meeting a prezentat o mare provocare. Este o nouă metodă de lucru. Asta e o provocare. Ne-am gândit că am putea, arăta o, o, am putea găsi o cale mai ușoară de a ajuns la documente, cu un singur click să se ajungă la documente. Și sigur, pentru noi feedback-ul dumneavoastră este foarte important pentru a îmbunătăți și a adăuga informații suplimentare. Una dintre caracteristicile interesante este că dacă cineva vine cu un document astăzi în reuniune și spune vreau să vi-l prezint, secretariatul merge, face copii, um, imprimă și așa mai departe, astfel încât toată lumea să primească copii ale acestui document. Pe când cu instrumentul pe care vi-l arat, poate să fie introdus în acel um, apendice, în acel index și de acolo poate fi transmis și toată lumea are acces la el. Intervenție din sala fără microfon. Dacă cineva vine cu un USB și spune am scanat o pagină de ziar în această dimineață pe care aș vrea să vă arăt și dumneavoastră, iată, putem să avem acces la ea prin acest instrument e-meeting. Pentru partajare, spun. Alte sugestii pe care le-am primit din partea unui membru, de exemplu, care ne-a spus că aparține de două comisii în cont și încă o altă comisie în care trebuie să fie prezent astăzi. Și voia să găsească o metodă prin care să vadă unde s-a ajuns cu discuțiile în cealaltă comisie în care nu poate fi prezent. Aceasta este o caracteristică interesantă pe care am putea să o introducem în instrument și atunci instrumentul să fie acceptat pe scară mai largă. Pentru că de asta avem nevoie de sugestii din partea dumneavoastră, astfel încât instrumentul să fie util pentru toată lumea și să vină cu acea plus valoare pe care ați cerut-o. Domnul Alexander intervine fără microfon. Uh, uh, I, I just want to add... Uh, Dați-mi voie să adaug și eu câteva lucruri. Într-adevăr, nu există documente secrete, sunt documente publice Însă, așa cum a spus colegul meu, se pot adăuga acolo documente cu amendamentele de compromis sau există voturi pentru care se pregătesc amendamente de compromis, să spunem nu chiar în ultima secundă, dar foarte aproape de începutul perioadei de votare, care pot fi distribuite foarte ușor prin instrumentul acesta e-meeting, pe când înainte trebuiau să fie imprimate, copiate pentru toată lumea. Deci asta ar putea să fie o caracteristică utilă. Dar, într-adevăr, trebuie să vedem, să găsim o cale prin care uh, notele să poată fi făcute mai ușor pe document și cum să puteți avea acces la ele în Word, astfel încât să puteți uh, să le editați după cum doriți. E un lucru la care o să ne gândim, ne gândim deja. În ceea ce privește plus valoarea pe care ați menționat-o, practic aveți acces direct la documentele pentru reuniune, puteți avea un icon pe dispozitivul dumneavoastră, e-meeting, o scurtătură pe care dați link și când dați click ajungeți direct la uh, documentele pe care le doriți pentru reuniunea care vă interesează sau puteți adăuga un bookmark la uh, browserul pentru internet, pentru Europal sau orice altă adresă doriți. și așa este mult mai simplu să aveți acces la documente. Sigur, depinde ce vă interesează, dar puteți folosi documentele ca și cum ar fi imprimate pe hârtie, adică puteți să le aveți direct, imediat la dispoziție. Pardon si, Es decir, si pongo el... Da. Dacă pun acel icon pe ecranul, pagina de pornire, de unde trebuie, dacă dau click pe shortcut respectiv, unde ajung? În document, la documentele în spaniolă din, pentru Comisia Cont sau trebuie să trec prin toate acele etape cu parola și așa mai departe? O sea, ¿a, a cuál de los pasos Diego? Deci dacă îmi pun această scurtătură pe ecranul de pornire și dau click pe scurtătură, unde ajung? La care etapă? De exemplu, dacă dau click aici și adaug pe pagina de pornire o scurtătură, îmi apare pe ecran, cum vedeți aici, pentru e-meeting. Data viitoare când dați click pe e-meeting, dacă deja sunteți conectată, pentru că totuși e vorba de o aplicație internă, deci trebuie să vă conectați. Sistemul își va aminti dacă sunteți conectată unde ați fost. Își va aminti comisia pe care ați ales-o și limba pe care ați ales-o. Deci iată că aceste etape vor, nu vor mai trebui să fie parcurse. Dar totuși e nevoie să vă logați, să vă conectați, pentru că e vorba de o aplicație internă. Dacă se hotărăște ca aplicația să fie făcută externă și disponibilă tuturor, atunci da, un simplu click vă va duce direct la comisie și în limba pe care o doriți, fără să mai fie nevoie să se treacă prin autentificarea pe bază de nume utilizator și parolă. Dar pentru că aplicația este internă, din punct de vedere tehnic, trebuie să se facă această conectare cu parola. So, ich sehe, dass die, dass die Frage der Beschaffung der Sitzungsdokumente Văd că chestiunea obținerii uh, documentelor pentru reuniuni a trecut înspre birouri. Pentru mine este important să am documentele cât se poate de repede ca să mă pot pregăti. Nu mi aș la nimic să am documentele în ziua respective. Înainte le uh, luam de la uh, biroul pentru documente. Acum nu voi mai putea, va trebui să mi le imprim singură. Uh, deci, iată cum se face ca să se transfere mai multă muncă înspre birourile deputaților. Am avut un uh, tehnician care s-a ocupat de imprimanta uh, mea la birou și mi-a spus este incredibil, uh, imprimat dublu decât orice deputat. Este neapărat necesar și am zis, da, este neapărat necesar. Eu nu vreau să stau în calea dumneavoastră. Uh, Uh, voi încerca acest lucru uh, și voi monitoriza situația. Sunt convinsă că nu toată lumea citește la fel de toate documentele, dar aș vrea să știu uh, dacă toată lumea citește documentele și am să, vi le, am să vă și spun, pentru că am deja impresia că se citește foarte puțin uh, din documente și am senzația că citirea documentelor va scădea și dacă acesta este rezultatul, sincer, sunt împotrivă și voi lupta împotriva acestui fapt pentru că ideea de a avea documentele printate creează o șansă uh, ca ele să fie și citite. Nu vreau eu să stau în calea progresului, dar consecințele acestei povești, uh, pentru că accesul nu este atât de ușor și pentru că, practic, nu poți să vezi ce ai scris pe documente. De multe ori uh, am documente pe care le uh, Uh, le reiau uh, după un an, uneori chiar doi uh, și pe baza notițelor îmi dau seama că au fost documente importante. Pot să vă spun că după doi ani îmi regăsesc documentele pe hârtie pentru că am un sistem de arhivare, dar poate puteți face un curs despre cum pot să-mi organizez un sistem de arhivare pe iPad ca să-mi regăsesc documentele. Și m-aș minuna să fiu singura. Pot să vă rog să îmi spuneți câte uh, e mail au în fiecare zi uh, deputații în inboxurile lor? Cunosc uh, funcționari care își golesc în fiecare zi căsuțele de e-mail. Mi se pare excelent. Eu am 6.000 de mail-uri necitite pentru că am 50 și ceva în fiecare zi. Cum fac să regăsesc după jumătate de ani lucruri în inboxul meu despre care știu foarte bine că există? Și în plus aș, aș vrea să știu ce am crezut despre acel document cu șase luni înainte și a, acest lucru îl regăsesc numai în propriile uh, notițe. Eu uh, voi avea o atitudine critică, dar uh, trebuie să uh, vedem și ce, ce ne trebuie în plus, uh, formări și așa mai departe, uh, pentru a folosi toate acestea. Despre calculatoare, Uh, am învățat uh, singură să le folosesc uh, de foarte mult timp, nu vă spun exact cât. Prezentațiunea altre două comisiuni. Am urmărit celelalte dezbatere și n-a ieșit bine de câte ori a avut loc câte o dezbatere bugetară, pentru că se făcea observație de o parte, în vreme ce alții nu făceau nicio observație. Acum, dacă îmi dați și o legătură, un punct de contact, putem foarte bine să rezolvăm problema, pentru că și noi avem cam aceeași probleme în sensul transmiterii documentelor. Poate apucăm să facem și vreo propunere și eventual putem să facem eforturi ca să mai scoatem hârțogăraia din aceste instituții, pentru că de la un punct încolo, sigur, hârtia totuși rămâne importantă, trebuie să mai și iei notițe, nu? E dezamăgitor, m-aș fi gândit că generația tânără o să ne încurajeze aici. Bun. Mulțumesc foarte mult. Doriți să mă adăugați ceva? I just want to, to uh, say that, well, uh, Mulțumesc. paper exists still is not completely uh, uh, abandoned and it is up to you now. Până la urmă e la atitudinea dumneavoastră să hotărâți în ce mod vreți să lucrați uh, și separat și în comisie, deci nu vă băgăm nimic pe gât, atât, doar că vă punem la dispoziție acest dezamăgitor și încercăm să-l dezvoltăm pe mai departe. Știm foarte bine că vorbim de o schimbare majoră, o schimbare culturală, fiecare cu metoda lui de lucru și uh, noi nu putem decât să respectăm acest lucru. Ce să facem? Dar, după cum știți, există evoluții peste tot, există noi dispozitive care intră pe piață, există noi variante de fiecare dată, așa că putem să avem de câștigat, să tragem foloase de pe urma acestui fapt. De aceea uh, sunt recunoscătoare că am apucat să vă fac această prezentare. No, perché ci sono... Stați așa, pentru că există niște instrumente cum uh, ne spunea uh, colegul nostru ceva mai devreme uh, există un google drive și există tot felul de variante unde poți să faci notițe uh, tocmai pentru ca să nu mai scrii pe hârtie de aceea mă gândeam că poate dacă am putea să ne inspirăm pe aici pe acolo din ceea ce fac unele dintre marile organizații asta și pentru că sigur au cu ce și au și posibilitatea să analizeze lucrurile putem și noi să punem la punct un instrument mai eficace. repet am dat exemplul lui google care a venit cu această variantă unde poți să faci notițe Poate așa uh, rezolvăm și problema celor care simt nevoia să adnoteze documentele și poate așa programul ăsta ar avea și o valoare în plus. Mulțumesc foarte tare pentru prezentarea făcută, cât se poate interesant a fost și în orice caz rămânem în legătură, însă vreau să vă spun încă din capul locului că ceea ce mă privește, uh, din punctul meu de vedere, oamenii trebuie să se descurce cu la noi în continuare funcționează imprimanta mulțumesc foarte mult și acum vă urez multă baftă. Bun, și cu asta am ajuns la sfârșitul reuniunii. Bun, aceia dintre noastre care nu sunteți coordonatori, acum aveți voie să ieșiți din sală. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare și ne vedem, dacă nu mă înșel, în data de 17 noiembrie. Mulțumesc foarte mult și drum bun spre casă în cazul în care porniți astăzi spre casă. Mulțumesc!